Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Reluăm uh, ședința noastră. Bun venit la această ședință privind descărcarea de gestiune. Uh, vreau să vă atrag atenția și asupra broșurii Cont News limbile de lucru uh, sunt menționate în dosarul dumneavoastră și doresc de asemenea să vă spun că în dosar aveți și recomandările coordonatorilor din ședința din 21 noiembrie. Pe 29 noiembrie v-am trimis în scris aceste recomandări ca de obicei, dacă nu aveți observații până la sfârșitul ședinței, considerăm că aceste documente sunt adoptate. Trecem acum la descărcarea de gestiune a altor instituții. Raportor este colegul Vali. Avem Consiliul European, Curtea de Conturi, Curtea de Justiție, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, cu și ombudsmanul european. Îi salut pe secretarii generali acestor instituții, de asemenea pe reprezentantul Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc pentru prezență și îi, îl salut și uh, pe reprezentantul Curții de Conturi. Uh, va fi primul care primește cuvântul. Vă rog. Thank you. Mulțumesc. Stimată doamnă președintă, stimate domnule raportor, stimați uh, membrii ai Comisiei de Control Bugetar. Este bucuria mea să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră să vă prezint capitolul 10 al raportului anual al Curții. Acest capitol prezintă o analiză specifică pentru cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor Uniunii Europene și organismelor Uniunii Europene. În anul 2016, plățile în cadrul financiar multianual, rubrica 5, se refereau la 9,3 miliarde de euro. Aceste cheltuieli administrative cuprindeau, primul rând, cheltuielile pentru resurse umane, aproximativ 60%, și cheltuieli pentru clădire, echipament, consum de energie, comunicare și IT. Activitatea noastră timp de mulți ani indică faptul că uh, aceste cheltuieli au fost supuse unui risc căzut. Noi am analizat uh, câteva uh, secțiuni, opt erau legate de alte instituții. Consiliul, Curtea de Justiție și Comitetul Economic și Social European. Rezultatele auditării pentru 2016 sunt următoarele. Ca în anul precedent, îmi face plăcere să spun că analiza curții este pozitivă și cheltuielile administrative uh, nu au fost afectate de erori materiale majore. 12 din peste 120 de secțiuni au fost afectate de erori. 0,2% uh, rata erorilor. Asta reprezintă o îmbunătățire față de uh, rata de 0,6% în anul 2015. În ce privește celelalte instituții și organisme, nu au fost depistate uh, erori în secțiunile pe care le-am analizat uh, în uh, această analiză tip sondaj. Anul acesta uh, am analizat și implementarea reducerii de 5% a numărului de personal, așa cum s-a convenit de către autoritățile bugetare în 2013 am ajuns la concluzia că instituțiile în perioada 2013-2017 și-au redus numărul de eh, posturi din schemă cu aproximativ 4%, și uh, numărul locurilor ocupate cu aproximativ 1,4%. Oricum, o imagine de ansamblu acestui subiect în context va fi publicat uh, în scurt timp în uh, documentul uh, pe care curtea îl pregătește. Doamnă președintă, dați-mi voie să uh, mulțumesc tuturor uh, colaboratorilor la nivelul Curții de Justiție care au participat la această analiză. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și clarificări suplimentare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Valero Placo de la Curtea de Justiție are cuvântul. Merci, Madame la Présidente. La Cour de... Mulțumesc, doamnă președintă. Curtea de Justiție era prevăzută să facă parte din această primă rundă de explicații. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o să participăm la acest schimb de vederi. Curtea acordă uh, importanță acestei analize și uh, uh, recomandările uh, au contribuit întotdeauna la îmbunătățirea gestionării resurselor. Eu țin locul colegului meu care a fost invitat inițial, nu poate să participe, trebuie să uh, rămână la curte pentru activitățile judiciare. Anul 2016 pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost marcat de o activitate susținută în ce privește volumul afacerilor. 2604 uh, dosare au fost analizate, 2628 uh, cazuri au fost închise. Curtea de Justiție um, a reglementat în 2016 un număr mai mare de cazuri decât în anul precedent, 692 uh, de spețe. Deci aceste cifre reflectă că ne aflăm uh, printre uh, cei trei cei mai buni ani uh, din momentul în care ne-am început activitatea, având în vedere mijloacele și procedurile folosite, durata medie um, a dosarelor um, a scăzut în comparație cu anul 2015 și 18,7 um, luni a fost această durată uh, medie. Oricum, este un rezultat foarte pozitiv, sunt cifre care uh, încă nici nu țin seama de reforma um, arhitecturii juridice a instituției, care probabil va da roade în perioada următoare, pentru că începe deja să o facă în exerciții uh, post-2016. Având în vedere evenimentele majore ale anului 2016, din punct de vedere structural, Curtea de Justiție l-a primit pe cel uh, de-al uh, șaselea uh, avocat general Uh, ne-am aflat în uh, fața unei reforme. 16 judecători suplimentari au fost uh, numiți într-o primă fază. În cea de-a doua fază am avut pe 31 august 2016 o disoluție a Tribunalului uh, Public, care începând cu 1 septembrie 2016 a devenit o jurisdicție pentru funcțiunile publice. Tribunalul de asemenea s-a înnoit parțial în 2016 prin uh, un nou președinte și un nou vicepreședinte și de asemenea s-a înnoit mandatul grefierului uh, uh tribunalului. Uh, Trebuie să avem în vedere uh, câteva elemente în ce privește competențele de control. Nu există uh, posibilitatea de a reglementa uh, toate afacerile. Ne dorim însă să avem o calitate înaltă a anchetelor și respectarea uh, Uh, unui termen rezonabil. De asemenea, ne-am gândit la aspectele legate de multilingvism, pentru că, până la urmă, um, jurisprudența trebuie să uh, ajungă în toate statele membre din care provin justițiabilii a crescut activitatea jurisdicțională a Curții de Justiție. Noi să ne străduim să respectăm calitatea activității noastre. Iar reforma se referă la toate domeniile de activitate a instituției, metoda de lucru privind jurisdicția, de asemenea dematerializarea fluxului documentar, ehm, aplicarea uh, formulei uh, e-curier. Toate statele membre ale Uniunii Europene au recurs la această uh, formulă și uh, au existat peste 3500 de uh, asemenea accesări. Uh, de, uh, în 2016, deja prin e-curier, 67% de documente ne-au parvenit. Uh, în ce privește gestionarea multilingvismului integral, au existat inițiative care au fost luate și Curtea a putut să reducă impactul um, necesității de traducere a documentelor, s-a redus cu un milion uh, de pagini uh, volumul documentelor traduse, pentru că există acum diverse dispoziții directive, publicarea selectivă a jurisprudenței, uh, publicarea anumitor decizii, limitarea numărului de pagini în concluziile avocatului general. Un alt obiectiv uh, a fost cel de-al păstrării capacității de lucru a cabinetului și a serviciilor direct legate cu activitatea jurisdicțională, um, serviciile orizontale au reprezentat doar 14,5% um, din efectiv. Este important de asemenea să subliniem um, un spor de productivitate și în serviciile um, adiacente în perioada 2007-2016 au, uh, a crescut numărul cazurilor închise cu 46%. Și dacă ne gândim la efectele extinderii, uh, numărul este și mai mare. În ce privește nivelul uh, creditelor executate, um, a fost um, maximal 90%, um, chiar dacă există uh, și situații inevitabile în ce privește turnover-ul. Autoritatea bugetară ne permite, prin recomandări, să facem față provocărilor specifice. Deci, în ce privește uh, rigoarea pe care Comisia uh, o are ca poziție față de toate instituțiile și necesitatea de reducere a uh, personalului pentru perioada 2013-2017 s-a operat la, la o reducere cu 19% a locurilor de muncă. S-au făcut și economii din acest punct de vedere cu salariile. Este o situație dificilă, dar noi apreciem susținerea pe care Comisia Juri din Parlamentul European și Comisia uh, Budget din Parlament o acordă pentru bunărea uh, buna funcționare a justiției. Curtea rămâne foarte atentă în ce privește respectarea uh, regularității operațiunilor și consolidarea controlului intern. În 2016, uh, din acest punct de vedere, am constatat uh, elemente și concluzii pozitive, inclusiv în auditările externe. Noi uh, vă asigurăm că vom face eforturi pentru uh, eficacitatea activității noastre, pentru a face față și numărului mai mare de spețe pe care le tratăm și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc! Vielen Mulțumesc. Acum, din partea Curții Europene de Conturi, secretarul general Luis Garcia, vă rog. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În raportul nostru anual de activitate și în anexa care însoțește mereu acest text, pentru a răspunde la chestionar, puteți găsi deja o informație foarte detaliată în ceea ce privește activitatea desfășurată de Curtea de Conturi în 2016. Dar dați-mi voie să vă semnalez câteva cifre, pentru că eu cred că anul 2016 a fost un an foarte productiv pentru tribunalul nostru. Dincolo de rapoartele anuale în ceea ce privește bugetul general și în ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare, am prezentat de asemenea 36 de rapoarte rapoarte speciale, 52 rapoarte anuale specifice și două avize în ceea ce privește propuneri legislative, precum și un document în ceea ce privește cadrul financiar multianual. În total, 93 de rapoarte, ceea ce înseamnă un raport cam la 4 zile. Și pentru aceasta am utilizat peste 4.000 de zile de controle pe teren și am acoperit cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și țări terțe care au primit fonduri europene. Activitatea noastră s-a concentrat în domenii de interes prioritar, cum ar fi transporturile, mediul înconjurător, clima și migrația. Și în cazul guvernanței economice am organizat auditări pentru diferite proceduri de deficit excesiv și mecanismul unic de supraveghere. Indicatorii cheie din gestiunea noastră sunt indicatori pozitivi. Putem spune că există o evaluare pozitivă a calității rapoartelor noastre și acestea, recomandările cuprinse au fost foarte apreciate. Am redus de asemenea și durata necesară pentru a redacta astfel de rapoarte, sub 18 luni. Cu toate acestea, știm că în continuare se poate și mai bine și luăm măsurile necesare pentru a reduce și mai mult acest termen și pentru a ne adapta prevederilor din regulamentul financiar, și anume 13 luni. Am îmbunătățit de asemenea și guvernanța uh, tribunalului, am creat o a cincea cameră, precum și un comitet de control al calității. Am îmbunătățit de asemenea, am luat măsuri în acest sens, um, de gestiune, pentru că este uh, indispensabil în momentul în care vrei să organizezi un sistem de auditare de calitate. Și avem diferite cursuri ce au fost organizate împreună cu Universitatea din Leuven. Am gestionat de asemenea uh, resursele de care am beneficiat cu mare prudență, în mod cumpătat. Am redus cu 5% uh, personalul tribunalului, am executat peste 99% din uh, creditele acordate și am sporit cu 16% volumul de muncă în ceea ce privește traducerile. Am redus numărul de posturi vacante la 1,6% și am lansat o gestiune a riscurilor și, evident, rapoartele de auditare internă au fost foarte pozitive și am urmărit îndeaproape toate recomandările dumneavoastră. De asemenea, am obținut și o certificare în ceea ce privește gestiunea de mediu, certificare EMAS. Toate instalațiile noastre și toate acestea se înscriu în programul de reformă a tribunalului, lansată, reformă lansată în 2014, care se va definitiva cu schimbările în ceea ce privește metodologia. Um, iar aceste schimbări vor începe pentru anul 2018, așa cum președintele Lene a anunțat deja. Pe scurt, Cred că a fost un an extrem de productiv pentru întregul tribunal. Am reușit să gestionăm în mod eficient resursele de care am dispus, am lansat reform, reformele indispensabile, în așa fel încât să depășim dificultățile cu care ne-am confruntat și să ne adaptăm exigențelor unui control bugetar eficient, așa cum ne-a cerut Parlamentul European, în așa fel încât să putem ajuta cât mai bine Parlamentul și pentru a contribui la consolidarea încrederii cetățenilor europeni în instituțiile europene. Mulțumesc! Uh, thank you uh, uh, for that. Uh, our chair, Mrs. Gressler, has stepped out. Mulțumesc foarte mult. Uh, îmi cer scuze, doamna Gresle a ieșit puțin din sală și am să-i iau eu locul. Acum al treilea vorbitor din partea CS, domnul Puiardez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, dragi eurodeputați. Aș dori să subliniez activitățile CS în contextul descărcării de gestiune pe bugetul 2016. În 2016, CS a adoptat 148 de avize, două rapoarte de informare în plus, ceea ce constituie contribuția noastră la procesul legislativ din Uniunea Europeană. Pe lângă întâlnirile statutare ale CESE, ca reprezentant a societății civile, am găzuit 37 de evenimente în Bruxelles cu o serie întreagă de ONG-uri și rețele de ONG-uri. Acest lucru a dus la întărirea legăturilor cu societatea civilă și consolidarea bazei democratice a Uniunii Europene. Legat de chestionarul dumneavoastră, am organizat o serie întreagă de dezbateri uh, la nivel național în contextul pilonului european pentru drepturi sociale. Am avut 1400 de participanți din peste 500 de organizații. Lista organizațiilor participante este anexată chestionarului. În acest sens am elaborat o serie de avize, asta și în contextul ce, misiunilor uh, la fața locului în uh, state UE, dar și în Turcia, asta în contextul crizei refugiaților. Acum, în ceea ce privește bugetul, am implementat în 2016 un buget de 130 de milioane de euro cu o rată de implementare de 97,55%. 1,62% mai mult decât în 2015. În ultimii ani, între 2013 și 2016, am sporit cu 3,43% rata de execuție a bugetului. Vă pot asigura în mod personal o gestiune financiară solidă a fondurilor publice uh, a avut loc. Iar cheltuielile au fost limitate la minim. În ceea ce privește personalul, în momentul de față schema de personal conține 665 de posturi. Am aplicat o reducere de 1% în perioada 2013-2017 deci 34 uh, de posturi în total, care pe lângă cele 36 pe care le-am uh, detașat la Parlamentul European în contextul acordului nostru cu voi, ajungem iată la o reducere de 70 de persoane. În plus, uh, chiar și cu posturile pentru croată și irlandeză am ajuns la o reducere de 8 locuri și a trebuit să creștem productivitatea personalului pentru a menține nivelul de service pentru membrii. Doresc să subliniez cu mulțumire că suntem una dintre instituțiile cu cea mai bună gestiune avem o creștere 40% față de 2010. 30% dintre aceste economisiri de personal s-au realizat la nivelul personalului de conducere. Acordul de cooperare între CESE și Comitetul Regiunilor care a intrat în vigoare în ianuarie 2016, oferă bază pentru o cooperare administrativă foarte strânsă între instituții. Punerea în comun a traducerilor IT-ului și alte servicii administrative creează sinergii majore și oferă posibilitatea de a face economisiri fără a prejudicia uh, misiunile pe care trebuie să le întreprindem. Avem un nou acord în pregătire, însă în momentul de față trebuie să spun că cooperarea funcționează foarte bine, iar uh, acesta ar putea servi ca exemplu de cooperare între instituții pentru economisirea de costuri. Apoi, ne-ați formulat uh, câteva întrebări uh, punctuale în ceea ce privește cooperarea între CESE și Parlamentul European. Trebuie să spun că a fost o bună implementare a acordului consolidând astfel de legitimitatea democratică a Uniunii Europene. Însă sunt convins că ambele instituții, CESE și Parlamentul European, pot face în continuare progrese în beneficiu reciproc. Sunt la dispoziția dumneavoastră în continuare pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Următorul vorbitor este secretarul general al Comitetului Regiunilor, domnul Budinac. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să subliniez câteva cifre cheie. În perioada de raportare, anul 2016, Comitetul Regiunilor a elaborat 15 avize, 13 pe dosare legislative și am organizat și 26 de dialoguri cu cetățenii în 14 state membre. În centrul activității noastre politice se află și cooperarea politică cu Parlamentul European. Deci sub îndrumarea președintelui nostru și al președintelui dumneavoastră și a președintelui conferinței președinți, Relațiilor. Am uh, dezvoltat cooperarea în ceea ce privește schimbul de opinii între raportori. Am invitat 26 de raportori în Parlamentul European la noi și am avut și întâlniri foarte fructuoase cu comisiile Parlamentului European de pildă o întâlnire cote regi sau cote tran și, de asemenea, și întâlniri uh, între secretariatele ambelor instituții. A apărut o nouă chestiune în contextul politic, în uh, toamna lui 2016 și anume mandatul transmis de președintele Tusk uh, pentru a vedea cum se poate reconecta mai bine institut se pot reconecta mai bine instituțiile europene la cetățeni. În acest context am organizat aceste dialoguri cu cetățenii, număr de 26, așa cum am menționat, iar obiectivul nostru este ca în final să ajungem la 150 de evenimente cu o participare de 20.000 de cetățeni. Este un, un exercițiu cheie care vine să creează, creeze această legătură cu cetățenii europeni și avem și o aplicație interactivă care este disponibilă pentru toți cei interesați, iar cetățenii chiar pot uh, vota, pot să-și exprime opinia cu privire la Uniunea Europeană și în acest sens cooperăm strâns și cu celelalte instituții europene. În ceea ce privește comunicarea. În 2016 am adoptat o strategie media dedicată, asta în strânsă colaborare cu Parlamentul European. Colaborăm acum, ă, lucrăm acum mai mult cu indicatori de impact, iar împreună cu celelalte instituții am dezvoltat un sistem de formare online care iar își vine să îmbunătățească și platforma de comunicare. Important pentru noi, dacă îmi permiteți o privire în viitor, este ca înaintea alegerilor europarlamentare să avem o strânsă legătură cu Directoratul pentru Comunicare. În ceea ce privește partea administrativă, continuăm să ne concentrăm asupra eficienței și eficacității. Dacă ne uităm la perioada dintre 2013 și 2016, am avut o creștere a costurilor de 11%, iar la nivel bugetar am uh, primit doar 5%, deci diferența de 6% a trebuit compensată prin câștiguri de eficiență din 2013 am reușit o reducere netă a personalului cu 9%, ceea ce include și pe cei 5% impuși de Consiliu, ceea ce se cifrează la circa 4,5 milioane de euro uh, pe an ca economie la nivelul salariilor. și am transferat de asemenea 24 de posturi către Centrul de Cercetare al Parlamentului European. Iată, deci, un semn de cooperare reciprocă. Aș mai menționa și faptul că în perioada de raportare am introdus și un plan de șanse egale. Am inclus uh, Uh, toate uh, posturile de conducere uh, în această nouă schemă, care, iată, acum pot fi ocupate și de colegii noștri femei. În acest sens încercăm să stimulăm o mai bună reprezentare a femeilor în management. Împreună cu vecinii noștri de la CESE am reușit să punem resursele de multilingvism în comun. Partea de outsourcing a fost doar de 17%. Pe anul ăsta vom ajunge undeva la 20% și în octombrie 2016 a fost lansat și un uh, program pilot pentru serviciile de traducere care funcționează bine, iar evaluarea proiectelor pilot se va face în primăvara anului 2018. Aș încheia spunând că sunt și cifre îmbucurătoare în planul mediului. Aici am făcut progrese în continuare. În perioada 2009-2016 am reușit să obținem reduceri medii la gaze, apă, hârtie și deșeuri de circa 45% și chiar și între 2015 și 2016 s-a înregistrat un progres de 5% în ceea ce privește economisirea. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să vă împărtășesc și câteva preocupări. uh, now... Evident, ne aflăm acum în fața unei provocări și anume să avem standarde de, de securitate comparabile și rezultate așa de bune ca și în mediu și aici, evident, facem un exercițiu la nivel bugetar, iar cealaltă provocare o reprezintă tehnologia informațională, domeniul în care trebuie să menținem standardele ca și în alte instituții și nu în cele din urmă Aș menționa mentenența clădirilor, care în continuare este o provocare, având în vedere politicile impuse de Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt gata să vă răspund la eventuale alte întrebări. Uh, thank you for that. Our next, uh... Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Ghiminda din partea Ombudsmanului European. Chair for giving me the floor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă fac o scurtă prezentare a realizărilor noastre în ceea ce privește implementarea strategiei Ombudsmanului referitor la obiectivele noastre strategice și anume impact și vizibilitate. Putem spune că instituțiile și plângerile înlegistate de acestea și soluțiile propuse de ombudsman în 2016 au reprezentat cam jumătate, un pic mai mult de jumătate din toate plângerile, ceea ce în rezultat bun. Avem o serie întreagă de aspecte care au fost incluse în aceste plângeri, cum ar fi practicile comisiei referitoare la sistemele de autorizare, de punere pe piața pesticidelor, apoi aplicații, pentru organisme modificate genetic, avize și diferite acte legislative, emise, decizii emisii de instanță. Am facilitat cooperarea, dialogul cu Cuba, am abordat și chestiuni etice, cum ar fi fenomenul acela de revolving doors. În ceea ce privește munca strategică. Am continuat de asemenea să fim atenți la aspecte cum ar fi tratarea persoanelor cu vizabilități, precum și schemele de asigurări, felul în care Comisia gestionează diferitele proceduri de infringement și bunele practici care pot fi aplicate pentru a preîntâmpina conflictul de interese. Aș dori să subliniez totuși astăzi faptul că am făcut eforturi și am înregistrat succese în ceea ce privește propria noastră eficiență sunt încântată să vă spun că 2016 ne-a permis să facem progres semnificativ în ceea ce privește implementarea bugetului. Rata de implementare a crescut la 95,4%. În al doilea rând, gestionarea resurselor umane. Anul acesta, ombudsmanul a adoptat un uh, cadru strategic ambițios care cristalizează niște politici deja existente pentru a îmbunătăți și mai mult felul în care ne planificăm nevoile la nivel de resurse umane pentru a atrage talentul și pentru a permite colaboratorilor noștri să aibă un mediu de muncă pozitiv. Pentru a răspunde unul din aspectele evocate în rezoluția 2015, descărcarea de anul acela, am adoptat un cod de bună conduită și de etică, care, printre alte lucruri, se referă de asemenea și la fenomenul de revolving doors în intern. Continuăm de asemenea să punem accentul pe egalitatea de gen, pentru a menține un număr important de femei în posturile importante. Și, în al treilea rând, și poate nu în cele din urmă, pentru că este foarte important, e felul în care am tratat diferitele plângeri. Pentru că plângerile din partea cetățenilor sosesc mereu la momentul potrivit și, până la urmă, reprezintă prioritatea cea din tâi a ombudsmanului european. Am reușit să sporim eficiența felul în care adoptăm aceste uh, plângeri, cum am adoptat noi prevederi, prevederi care Um, cuprind și un nou statut, diferite aranjamente de muncă și acestea au intrat în vigoare în septembrie 2016 și au drept scop să ne permită să avem o abordare mai flexibilă și mai rapidă față de plângeri. Și putem spune că se văd deja roadele. Asta înseamnă că peste 60% din toate plângerile și anchetele le încheiem într-un termen de 6 luni și 90% într-un termen de 18 luni ceea ce este cu mult peste uh, țintele noastre de calitate și criteriile noastre de calitate actuale. Deci, putem spune că am depășit cu 10% uh, rezultatele scontate. Avem de asemenea diferite criterii de măsurare eficienței. Luna viitoare vom lansa o nouă procedură rapidă pentru a permite accesul rapid la documente. Uh, Uh, mai ales în acele cazuri în care timpul este deosebit de important pentru cetățeni. Și, în concluzie, putem spune că 2016 ne-a permis să avem o evoluție pozitivă. Am avut o gamă largă de activități și ne putem, uh, putem spune că avem un număr din ce în ce mai mare și de plângeri diverse înaintate Ombudsmanului European și de solicitări de anchetă. În octombrie 2016 am primit 517 plângeri mai mult decât comparativ cu aceeași perioadă în 2016, ceea ce reprezintă o spărire de 27%. În același timp, în același timp, acel moment în timp, Numărul de plângeri era de 431 comparativ cu 214 în anul precedent. Este o situație total nouă și o sporire considerabilă a volumului de muncă, ceea ce pune presiune asupra resurselor limitate de care dispunem. Pentru a permite ombudsmanului să-și continue activitatea în mod eficient, cred că ar trebui să avem resurse suplimentare în perioada bugetară pentru 2017 pentru a fi în măsură să facem fața plângerilor suplimentare din partea cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebări. Mulțumim foarte mult pentru această... Uh, iar ultima instituție pentru a uh, veni cu o contribuție este Pro... Uh, ofițerul European pentru Protecția Datelor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce privește instituția noastră mică, mai ales provocările cu care ne-am confruntat în 2016. Și foarte pe scurt aș dori să mă refer la cel follow-up în ceea ce privește descărcarea bugetară pe 2015. După cum probabil știți, e vorba de una din instituțiile cele mai mici în, în ceea ce privește numărul de persoane, 17 oameni și cea mai mică de asemenea și din punct de vedere al bugetului. Avem un pic mai mult peste 9 milioane de euro în 2016. În ciuda dimensiunii reduse, DPS, noi luăm foarte în serios răspunderile noastre la nivel bugetar și încercăm mereu să avem o gestionare corectă din punct de vedere financiar. Munca depusă de această mică instituție reprezintă patru domenii cheie de activitate. Mai întâi, supraveghem procesarea datelor personale de către instituțiile europene, cele peste 60 de instituții și agenții europene, ceea ce înseamnă că avem de asemenea o supraveghere a felului în care sunt procesate datele personale și de către Europol. Suntem de părere că instituțiile trebuie să uh, șteargă anumite informații după anumită perioadă de timp, când e vorba de date personale. Ideea este că avem o activitate pe termen lung și trebuie să instaurăm o adevărată cultură de protecție a datelor în instituțiile europene, în așa fel încât protecția datelor să reprezinte o parte esențială din întregul concept de tragere la răspundere și de gestiune corectă. Un al doilea domeniu de activitate reprezintă ajutorul și sprijinul pe care o oferim uh, legiuitorului european în ceea ce privește protecția datelor sau în ceea ce privește actele legislative cu impact asupra acestui domeniu. Scopul este același. Prin această misiune ne dorim ca între toți cetățenii europeni să beneficieze de standardele de protecție a datelor cele mai ridicate. Al treilea domeniu cheie de activitate în care acționăm este cooperarea cu celelalte autorități de protecție a datelor în Europa și peste tot în lume. Scopul fiind ca protecția datelor să devină o realitate și dincolo de frontierele noastre, pentru că e clar că datele noastre personale de multe ori părăsesc teritoriul Uniunii Europene, în așa fel încât Uniunea Europeană să vorbească cu un glas unic când uh, vine vorba de dat, protecția datelor. Și, în cele din urmă, cu începere din 2016 venim cu un serviciu de secretariat pentru Bordul European de Protecție a Datelor. Este unul din elementele cele mai noi din noul cadru uh, legislativ uh, introdus de cadrul general de protecție a datelor adoptat și uh, intrat în vigoare în 2016. Scopul fiind, în acest caz, uh, ca prevederile acestui nou regulament pe protecția datelor să devină o realitate tangibilă pentru toți cetățenii europeni în Uniunea Europeană. Sincer, e o adevărată provocare să facem toată această muncă cu un grup redus de oameni, mai mic decât uh, cel care există la Comisie sau la Parlamentul European. Protecția datelor uh, era așa un domeniu neclar în trecut Uh, rezervat anumitor persoane, însă nu mai e cazul acum. Protecția datelor a devenit ceva mainstream face parte din miezul politicilor europene și am putea spune că este chiar în centrul a ceea ce înseamnă să fie european, pentru că, așa cum scrie în preambulul Cartei uh, Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Europa consideră că cetățenii săi sunt în miezul activității sale și protecția dreptului la viață privată pentru acești cetățeni este o adevărată provocare, având în vedere noile amenințări pe care le aduc cu sine noile tehnologii. De aceea, în ciuda faptului că suntem cea mai mică din instituțiile europene și că bugetul nostru e atât de mic, noi suntem totuși foarte mândri de munca pe care o desfășurăm și ne luăm foarte în serios uh, răspunderile ce ne revin la nivel bugetar. Vrem să vă mulțumim pentru sprijinul acordat de Parlamentul European și de către Comisia noastră mai ales uh, pe față de munca noastră. Un bun exemplu ar fi chiar încurajările pe care le-am primit mereu uh, în descărcarea bugetară rezoluția pentru 2015, noi am apreciat-o în mod uh, deosebit, mai ales la punctul 21, când a spus că politicile de austeritate și reducerea de 5% a personalului nu ar trebui să se aplice instituțiilor precum EDPS, care au solicitat să aibă, care vor avea un volum de muncă uh, crescând. Uh, iată, plecând de la articolul 146 al regulamentului financiar, am uh, dat un follow-up față de toate observațiile dumneavoastră din descărcarea bugetară din 2015 și raportul trimis de domnul Vali în 2016 cuprinde toate detaliile. Dați-mi voi să, să subliniez două aspecte, etică și egalitate de șanse pentru toți. În ceea ce privește egalitatea de șanse pentru toți, noi am adoptat o strategie în 19 decembrie 2016 2013 care a avut de scop să mențină un echilibru de gen în organizația noastră. Recunoaștem faptul că distribuția volumului de muncă verticală între femei și bărbați, posturile de management și cele care nu sunt de management, sunt un element cheie și pot exista anumite bariere pentru a avea o distribuție uh, echitabilă. Așa că am luat măsuri pentru a ne îndeplini obiectivele acestea așa cum scrie și în răspunsurile pe care le-am furnizat la chestionar. Și statisticile de gen demonstrează că avem partea cea mai importantă de femei pe posturi de management uh, din toate instituțiile europene. Apoi, în ceea ce privește etica, în 2016 noi am adoptat un cadru de etică care guvernează conduita tuturor persoanelor din organizația noastră, de la super, supraveghetor până la ultimul stagiar. Și acest cadru aduce la oaltă toate deciziile luate în intern, care au un impact din punct de vedere al eticii. Codul de conduită, lupta împotriva hărțuirii la locul de muncă și etc., etc., precum și numirea unui ofițer de etică independent care are drept mandat să raporteze anual către bordul de management pentru a ne asigura că există un control în intern și o conștientizare sporită pe aceste chestiuni de etică în rândul uh, salariaților noștri. Și acest ofițer va veni cu un prim raport uh, chiar mâine după amiază în fața bordului de uh, management. În concluzie, aș dori să mă refer la două activități suplimentare desfășurate în 2016, care sunt pertinente din punct de vedere al uh, managementului financiar eficient. Am adoptat o decizie internă în ceea ce privește planificarea și o strategie de reținere a stafului de calitate. Sunt două măsuri foarte importante pentru a ne asigura că toată lumea este mulțumită și că suntem în măsură să atragem personalul cel mai calificat. În concluzie, domnule președinte, aș încheia cu același mesaj cu care am început. În ciuda unei dimensiuni reduse și unui buget redus, ne luăm răspunderile foarte în serios și în acest sens, putem spune că avem și dovezi. Pentru cel de-al șaselea an consecutiv, Curtea Europeană de uh, uh, um, Justiție, în raportul referitor la instituția noastră, nu are niciun fel de observație specifică în ceea ce privește raportul nostru anual de uh, activitate. Și asta nu ca din întâmplare, ci datorită muncii depuse de personalul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare. Mulțumim foarte mult! Eventual, poate putem să trecem acum la raportorul nostru, domnul Vali, și eventual știu că și alți colegi s-au referit la cele spuse de domnul Vali în raportul sau vă rog să interveniți. Grație tut. Mulțumesc. În primul rând aș dori să le mulțumesc secretarilor general și curții de conturi pentru prezent. Am primit răspunsuri detaliate la cuestionar și vă mulțumesc și pentru acest lucru. Aș dori să încep subliniind că acordarea descărcării de gestiune din partea Parlamentului European nu este doar o pură activitate de control a mm, conturilor, ci o acțiune politică, un instrument prin intermediul căruia Parlamentul European, singurul organ ales de cetățeni, verifică dacă bugetul Uniunii a fost, contribu- a fost cheltuit așa cum trebuie, cu raționalitate, eficiență și transparență. Parlamentul trebuie așadar să verifice rubricile de cheltuial, dar uh, trebuie să facă și o evaluare a oportunității cheltuielilor. Acesta este important în ceea ce privește cheltuielile administrative, unde trebuie să evaluăm atent raportul între resurse consumate și obiectivele uh, vizate, astfel încât să nu aibă loc risipă și să se ajungă la Uh, rezultate concrete. Uh, în ceea ce privește Consiliu, sper că se va ajunge la o soluție în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Când Parlamentul solicită informații Consiliului, e ca și cum ar întreba cetățenii și de aceea a răspunde Parlamentului înseamnă a răspunde cetățenilor care au dreptul să fie informați în ceea ce privește utilizarea propriilor resurse. De aceea invit Consiliul să deblocheze dialogul uh, cu noi pentru a debloca situația în care ne găsim. Trec acum la Curtea de Justiție, secțiunea 4. În ceea ce privește Curtea de Justiție, Curtea de Contra a publicat recent un raport special în ceea ce privește performanțele. În follow-up-ul uh, descărcării de gestiune din 2015, Curtea a declarat uh, că va face o revizuire a aplicării evaluării de performanță. Am o întrebare aici specifică, dat fiind faptul că noi judecători numiți ar trebui să aibă un impact uh, pozitiv asupra duratei procedurilor Dar întreb, pentru că înțeleg că pentru fiecare procedură uh, se desemnează un singur referent și de aia încerc să înțeleg dacă un astfel de referent lipsește din motive de boală sau din alt motiv, uh, afectează acest lucru eficiența procedurilor și a cauzelor? Există un sistem uh, eficace de substituire? Și apoi, în general, trebuie să se aplice un sistem de rotație pentru desemnarea cazurilor, dar în perioada 2014-2015, din informațiile furnizate de tribunal, se deduce că circa 40% dintre cauze au fost atribuite în afara acestui uh, sistem de rotație. Aici puteți să ne dați mai multe date. Trec acum la Curtea de Conturi, care raportul special se plângea de faptul că nu are acces complet la datele cerute. Colaborarea între toate instituțiile este fundamentală și importantă. De aceea este important ca și Curtea de Conturi să poată avea acces la documentele necesare, respectând evident și obligațiile de confidențialitate. Aș dori să știu din partea Curții de Conturi dacă mai existat și alte cazuri în care a avut probleme cu accesul la date uh, în cadrul instituțiilor și dacă ne puteți da mai multe informații în acest sens. Am aduc aminte acum un caz recent pe care l-am tratat în Comisia Econ și care are legătură cu Banca Centrală Europeană și aș vrea să știu dacă există și cu alte instituții cazuri de acest gen. Apoi, tu, a rezultat că în 2016, după renoirea mandatului al, uh, anumitor membri, uh, a fost deschisă o anchetă din partea Olaf uh, vis-a-vis -vis de un membru în ceea ce privește anumite de conturi. Ne poate spune secretarul general dacă au covalidat astfel de, de conturi și să ne ofere mai multe informații. Din chestionare rezultă că au fost două cazuri de sesizări uh, din partea unor uh, denunțători interni. S-au închis cazurile, ne puteți da mai multe informații în acest sens. Apoi am fost informați uh, printr-o scrisoare că curtea a redus uh, rata de leasing maximă pentru autoturismele de servicii. Vrem să avem aici o privire de ansamblu și dorim să amintim că uh, este important și din motive de mediu să încercăm să reducem flotele auto astfel încât să conștientizăm problema și să abordăm lucrurile cu seriozitate. Acum aș referi la Comitetul Economic și Social și o Comitetul Regiunilor, secțiunile 6 și 7. Din răspunsurile primite de la cei două instituții rezultă că au încercat să uh, obțină sinergii mai multe prin colaborare. În ceea ce privește rezultatele concrete, cum putem cuantifica valoarea adăugată uh, care s-a resimțit? Cât de efectiv a contribuit uh, în uh, a face o punte între deciziile instituțiilor și cetățenii? S-au organizat 26 de dialoguri cu cetățenii în 2016 și s-a ajuns la 9000 de subiecti care au transmis solicitări prin sondaj online. Este un lucru foarte pozitiv. M-aș dori să știu mai multe detalii um, în ceea ce privește rezultatele obținute și tot în acest context profit de situația pentru a solicita mai multe uh, detalii în ceea ce privește cazul McCoy, care de ani de zile este în centrul unei uh, afaceri neplăcute unde trebuie făcută lumină. Protejarea whistleblowerilor este fără îndoială o chestiune extrem de importantă. Solicit ambelor instituții să prevadă mai multe economisiri uh, pentru a-și optimiza propriile resurse. În fiecare an, bugetele tuturor instituțiilor, instituțiilor uh, că în timp și a, propriu, și a Parlamentului nostru, asta în timp uh, ce cetățenii noștri se confruntă cu o situație economică dificilă și se le cer sacrificiu. Le-aș cere celor care, prin definiție, se ocupă de proastă administrare din partea instituțiilor, dacă nu consideră oportun să se exprime clar în ceea ce privește Sediul dublu al Parlamentului European, care în sine reprezintă deja un caz de proastă administrare. Și de ani de zile Parlamentul European se exprimă împotriva acestei risipe. Și în plus mai cer detalii în ceea ce privește anchetele efectuate. Văd din raportul anual că există 32 de anchete în ceea ce privește agențiile și 16 vis-a-vis -vis de Parlament. Dar putem avea informații suplimentare pentru că constat că 30% dintre anchete se referă la cazuri de uh, Uh, lipsă de transparență sau uh, lipsa accesului la documente sau alte informații. Solicit așadar tuturor instituțiilor să garanteze mai multă transparență în acest sens, în ceea ce privește secțiunea nouă, în ceea ce privește Oficiul pentru Protecția Datelor. Crearea Consiliului uh, pentru protecția datelor la nivel european are un impact major asupra bugetului, așa cum s-a explicat deja și aici uh, ni s-a spus deja că se încearcă găsirea unui echilibru de gen uh, și la nivelul administrației și că se implementează această inițiativă. Totuși, întreb dacă luați în serios și problema optimizării resurselor, dat fiind faptul că nu vrem să aibă loc risipă, mai ales că există un impact masiv asupra bugetului și mai doresc clarificări în ceea ce privește uh, cheltuielile pentru așa numitele away days organizate la Bruxelles sau vis-a-vis -vis de cele două conferințe pentru personal uh, cu costuri de circa 180 de euro pe persoană, la care au participat 66 de persoane cu un cost total de 12.000 de euro. Alte instituții au prevăzut costuri net inferioare pentru evenimente analoage de pildă, Comitetul Regiunilor mai puțin de 40 de euro per persoană. Există așadar o discrepanță în aceste activități și de aceea trebuie acordată atenție și lucrurilor mărunte pentru că sunt bani publici. Ajung acum la concluzii și mi-aș dori mai multe clarificări din partea tuturor instituțiilor în ceea ce privește rubrica relații și intervenții sociale care acoperă subvenții și pentru activități de caracter social, cluburi, activități sportive, activități culturale și recreative. Din această rubrică rezultă că în 2016 Curtea de Justiție ar fi cheltuit 260.000 de mii, Comitetul Social și Economic alte 150.000 de euro, Curtea de Conturi 71.000. de mii. În acest caz, solicit tuturor instituțiilor implicate să uh, mă informeze în acest sens pentru a înțelege care activități au fost finanțate și să înțeleg și ordinul de mărime. Apoi aș dori să mai știu dacă măsurile adoptate pentru protecția avertizorilor de integritate au ajuns au adus îmbunătățiri tangibile. Și, în fine, o întrebare legată de viitor în ceea ce aici aș dori să știu dacă instituțiile prezente au deja un plan de personal uh, și un proiect de buget, asta și din perspectiva Brexitului și dacă Comisia Europeană le-a furnizat indicații uh, în ceea ce privește procedurile de urmat. Vă mulțumesc așadar pentru răspunsuri și Vă mulțumesc și pentru dialog și am să dau acum cuvântul cu colegilor noștri care, evident, vor avea și ei întrebări de formulat. Mulțumesc, domnule Vali. Sunteți foarte corect, ați uh, formulat întrebări pentru toate instituțiile și ați încheiat cu câteva întrebări de ordin general vă propun să începem în ordine inversă cu intervențiile inițiale. Poate, deci, uh, începem cu Oficiul pentru Protecția Datelor. Vă rog. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări ni s-au adresat nouă în legătură cu uh, modul de optimizare a resurselor și altă întrebare în legătură cu cheltuielile legate de salele noastre. În ce privește acest uh, Consiliu pentru protecția datelor, este o provocare pentru noi, fiind o instituție mică, să avem și un secretariat uh, independent pentru un nou organism. În răspunsul nostru v-am furnizat unele date, am uh, produs o schemă de personal, alocăm resurse pentru acest nou uh, organism. Am început în anul 2015 și uh, avem proiectul până în anul 2020. Progresiv uh, uh, crește schema de personal cu câte 3-4 persoane pe an pentru a ne fie mai ușor în ce privește cheltuielile bugetare. După aceea, noi am, încheiat un acord cu acest nou organism să partajăm unele resursele pe care le primim de la EDPS. Deci, tot ce se referă la resursele umane, administrație, probleme bugetare, care țin de logistică, sunt uh, până la urmă furnizate de către DPS. Și sunt resurse considerabile, pentru că eh, sigur că nu dorim eh, la un moment dat o dublare a activităților. Iar, de asemenea, răspunsul nostru am explicat va fi o mare provocare, pentru că acest eh, Consiliu European pentru Protecția Datelor va trebui să impună și sancțiuni unor companii și uh, nu va putea să uh, opereze cu resurse limitate, nu va putea să-și îndeplinească această funcție pe viitor fără bani. În ce privește deci, cheltuierile, informațiile ar putea să ducă în eroare în anul 2016. Sigur că am putut să acoperim cheltuielile anuale, dar trebuie să ne gândim și că au fost unele cheltuieli încă pentru anul 2015. A fost o chestie contabilă până la urmă care ar fi putut să creeze o impresie greșită greșită. Eu cred că este o ocazie pentru personal să uh, ofere un feedback uh, managementului, să declanșeze unele uh, discuții în interiorul instituției care pot fi benefice din perspectiva uh, Uh, personalului. Noi discutăm cu personalul unele politici. În 2015 am discutat întreaga strategie a EDPS-ului și considerăm că a fost uh, un exercițiu util pentru că și înțelegem și din observațiile domnului Vali că este important să avem în minte tot timpul că este vorba de banii contribuabilului și trebuie să fim foarte atenți cum îi cheltuim. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Gminde de la Biroul Ombudsmanului European. Mulțumesc, domnule raportor, pentru întrebări. Încerca să uh, uh, răspund în legătură cu uh, Modul în care uh, operăm este o întrebare politică, considerăm în ce privește anchetele legate de transparență. Vă mulțumesc că le menționați pentru că există 86 de uh, dosare, dintre care 30% uh, au fost clasificate, dar noi trebuie să uh, urmărim ca activitatea acestei instituții să fie transparentă în ochii cetățenilor și la nivelul uh, anului 2016 uh, trebuie să demonstrăm în legătură cu accesul la documente că avem acest obiectiv de transparență în ce privește locurile de muncă, în ce privește activitatea de lobbying Uh, relațiile cu diversele instituții și uh, Există și o abordare mai clasică în ce privește accesul la documente. Uh, au existat câteodată refuzuri legate doar de accesul la o anumită frază, dar și refuz general de acces la un document în integralitatea sa. Noi trebuie să verificăm dacă excepțiile pe care le tratăm baza uh, acestui regulament uh, uh, au fost corect interpretate sau nu sau dacă cetățenii trebuie să se adreseze Curții Europene de Justiție. Noi dispunem de un număr mic de personal, nu am cum să menționez activități specifice, iar în ce privește Brexitul, încă um, nu pot să vă ofer o imagine de ansamblu. Noi ne uh, întâlnim și discutăm zilnic uh, um, elementele noi care apar. Mulțumesc din partea Comitetului Regiunilor. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu valoarea adăugată, Eh, vreau să vă furnizez câteva cifre. Nu doar eh, organizăm evenimente, deși este o parte a activității noastre, pentru că pe lângă dialogul cu cetățenii avem și alte tipuri de evenimente. Dar dați-mi voie să vă spun că în cadrul noii strategii de comunicare am eh, îmbunătățit activitatea relația noastră vis-a-vis -vis de mass media Uh, avem 900 uh, uh, de articole din presă pe lună care reflectă activitatea noastră și există relatări în legătură cu 50 dintre membrii noștri. Ehm, există și activități eh, anuale, organizăm o mm, conferință la Bruxelles, eh, un eveniment eh, în relația cu jurnaliștii, comunicând Europa. Împreună cu Direcția Generală Regio organizăm un eveniment la Bruxelles în legătură cu finanțarea infrastructurii europene și peste 5.000 de experți se reunesc la Bruxelles este un element de cristalizare a punctelor de vedere ale experților din întreaga Europa. Iar în 2017 ne-am concentrat de asemenea pe Uh, elemente strategice, săptămâna europeană a orașelor. Uh, ne-am uh, bazat aici pe elementele de coeziune și ne-am pronunțat pentru Europa solidă și pe uh, o relație din perspectiva coeziunii cu noile state membre. Deci, aceste evenimente uh, folosesc de asemenea unor obiective strategice, uh, alianța uh, de coeziune, a colaborat cu doamna comisar Crețu și cu diverse organisme, inclusiv uh, cu uh, Parlamentul European. În ce privește, ce privește pe uh, McCoy, acest caz în clipa de față este analizat de Curtea Europeană de Justiție. Audierea va avea loc pe 13 decembrie și sperăm ca hotărârea Curții Europene de Justiție să se pronunțe până la jumătatea anului viitor. Este un uh, caz care a trecut prin diverse proceduri, uh, au existat diverse hotărâri judecătorești. Domnul McCoy, din perspectivă juridică, solicită mereu uh, unele despăgubiri financiare Uh, cazul uh, aflat acum în, uh, și în atenția Parlamentului European din perspectiva um, acestei um, alerte de integritate a fost respins pentru că Curtea de Justiție nu a acceptat această idee în baza conceptului de whistleblowing. Um, a spus clar că, de fapt, nu se poate încadra în uh, o asemenea situație. Dar în ce privește uh, Uh, avertizorii de integritate. Vreau să spun că la finele anului 2015, împreună cu alte instituții, inclusiv cu Comitetul Economic și Social, am elaborat o procedură pentru cazurile de whistleblowing. A existat o abdatare. ca atare, din acest punct de vedere, suntem cu regulamentul la zi. Dar în cazul domnului McCoy, noi uh, respectăm și vom respecta în totalitate orice hotărâre pronunțată de Curtea Europeană de Justiție și o vom aplica imediat, așa cum am procedat și în trecut cu alte hotărâri ale Curții Europene de Justiție. În ce privește măsurile sociale, aș vrea să spun că am investit în acest domeniu 20.000 de euro pentru evenimente de natură socială, pentru uh, personalul nostru. Iar în ce privește Brexitul, bineînțeles că Facem tot ce stă în puterea noastră pentru a ne adapta la ceea ce urmează, pentru că, ă, din nefericire, suntem în acea situație ca și alte instituții. Nu există niște indicații clare ce înseamnă, de fapt, ce va însemna Brexitul. Dar vă asigur că experții noștri, inclusiv în contextul cooperării cu alte instituții, exercită o presiune um, pentru uh, o cooperare um, care va deveni necesară și directorul nostru de personal uh, dorește să uh, creeze un grup de lucru pentru problematica Brexit, dar există încă unele incertitudini politice, deci trebuie să urmărim deciziile care urmează să fie luate. Suntem conștienți de această provocare și încercăm să ne adaptăm la provocările viitorului. Mulțumim pentru aceste răspunsuri și putem trece acum la Comitetul Economic și Social. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru comentariile și întrebările adresate, în mod special pentru cele care ne-au fost adresate. Am patru comentarii legătură cu valoarea adăugată a activității legislative a Comitetului Economic și Social noi putem uh, măsura această valoare adăugată în baza două argumente. Unul este cantitativ, altul calitativ. Din punct de vedere cantitativ, există o referire sumară la întrebarea numărul 3 din chestionar, membrii eh, noștri au participat în 81 de eh, comisii și întâlniri ale intergrupului. De asemenea, membrii Parlamentului au participat la 33 de întâlniri în cadrul activității legislative ale Comitetului Economic și Social European. De asemenea, am avut uh, întâlniri cu diversi raportori ai Parlamentului European în legătură cu diverse dosare. Dar uh, aceste cifre nu reflectă neapărat modul uh, aprofundat în care colaborăm pentru că eu cred că uh, există și un aspect calitativ uh, pe care doresc să-l uh, subliniez. Noi acționăm înainte ca Parlamentul European să uh, își facă uh, analizele procedurale pe diversele dosare legislative. Deci noi putem să furnizăm de fapt unele analize și unele contribuții care după aceea se regăsesc în dosarele raportorilor și uh, în felul acesta noi putem uh, contribui. Se poate îmbunătăți această colaborare? Uh, noi am identificat patru acțiuni concrete care eu cred că implicarea în procesul uh, legislativ poate să uh, fie îmbunătățită în relația dintre membrii ai Parlamentului European și membrii ai Comitetului Economic și Social prin colaborarea uh, secretariatelor celor două instituții europene. Cea de două observație în legătură cu cheltuierile sociale. Eh, presupun că domnul raportor se referă la punctul 1632 și dacă se referă la acest punct, răspunsul meu este că mai mult de jumătate din cheltuieli este destinat mobilității și utilizării transportului public nu doar uh, biciclete sau alte tipuri de transport, dar și uh, cartelele pentru transportul în comun uh, folosite de membrii secretariatului. Este important din punct de vedere social și având în vedere restricțiile de trafic pe care le-am întâmpinat în anul trecut, este o chestiune importantă de subliniat. După aceea, Aproximativ 40% au fost uh, contribuții pentru centrul interinstituțional și au existat acțiuni concrete pe care vi le-am prezentat. În ce privește avertizorul de integritate, a existat o comunicare internă în relație cu personalul, după cum reiese și din document, dar trebuie să uh, lăsăm uh, porțile deschise pentru că atunci când se întâmplă ceva uh, să existe o informare a uh, tuturor uh, liderilor din instituție. Deci eu uh, partajez ceea ce au spus colegii, dar trebuie să fii și pregătit. A fi pregătit înseamnă nu doar ca se reducă uh, schema de personal, dar trebuie să existe și consecințe pentru uh, personal. Ținând seama de bugetul pentru uh, perioada 2019-2020 avem deja preocupări să vedem cum vom fi uh, până la urmă afectați dar uh, eu cred că în ultimele ore deja am primit unele informații din partea Comisiei, așteptăm și alte informații pentru a clarifica situația pentru pregătirea bugetelor viitoare pentru că trei luni din uh, anul 2019 vom fi 28 uh, de state membre și următoarele luni 27 de state membre. Mulțumesc foarte mult. Următoarea prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, uh, mă așteptam partea secretariatului general al uh, Curții de Conturi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește prima întrebare legată de accesul la informații, în ceea ce privește date din Banca Centrală Europeană. Este singurul caz care l-am avut în instituție, însă, desigur, dacă vor apărea și alte cazuri, vom uh, semnala acest lucru. Apoi, în ceea ce privește OLAF, aș dori să vă explic că au existat două cazuri de sesizări din partea unor avertizori în 2016, așa cum am menționat și în chestion, răspunsurile la chestionar Apoi a spus că au fost anumite informații legate de un membru al curții. Am transmis informațiile la OLAF. OLAF a decis să facă o anchetă administrativă care este în curs în momentul de față și uh, să sperăm, adică prezumția de nevinovăție trebuie să prevaleze și până atunci, desigur, așteptăm raportul, ce până atunci nu putem uh, face alte comentarii pentru că Trebuie să respectăm uh, această anchetă în curs. Am mai exact și o altă întrebare importantă. Ați întrebat dacă am autorizat aceste plăți și răspunsul este nu. Nu am autorizat niciun una din plățile vizate de ancheta OLAF. Aceste plăți au fuseseră um, autorizate de membru sau de președinte. În ceea ce privește mașinile, în urme noi licitații pe care am lansat-o împreună cu alte instituții în, în speță cu Curtea de Justiție, am redus uh, rata lunară de leasing, ceea ce va duce la economii de 150 180 de mii pe an în momentul în care toate contractele vor fi fost înlocuite. Dar acest lucru mm, vizează și utilizarea șoferilor. În ceea ce privește cheltuielile sociale, dacă mm, sunteți de acord, v-aș transmite un răspuns în scris mai complet. În ceea ce privește avertizorii de uh, integritate, am adoptat noi reguli în 2016 pentru a le îmbunătăți protecția. Apoi există o declarație disponibilă pe pagina noastră de internet, un, pe portalul nostru de transparență, unde explicăm um, tot ce este necesar. În ceea ce privește Brexitul, așteptăm și noi negocierile finale între UE și Regatul Unit urmărim uh, discuțiile în detaliu. Singurul lucru pe care l-am făcut și asta cred că ține de calitatea de manager și prudență. Am încercat așadar să identificăm toate economiile pe care le putem face la bugetul nostru și am făcut o analiză a modului în care ar putea funcționa instituția dacă uh, se reduce bugetul. Dar până una alta urmărim cu atenție negocierile în curs. Mulțumesc! Și iar acum cuvântul Curtea de Justiție și aici aștept cu interes să ne spuneți care sunt implicațiile Brexitului, pentru că um, Regatul Unit uh, ar urma să fie în jurisdicția Curții Europene de Justiție, cel puțin pentru o perioadă de tranziție, dacă nu chiar mai mult. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep mai întâi cu întrebările puse de domnul raportor Vali. Mai întâi, întrebarea referitoare la măsurile de follow-up ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi în raportul sau de evaluare a performanței. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a salutat în mod pozitiv acest raport, atât în ceea ce privește măsurile luate de curte pentru a îmbunătăți felul în care sunt tratate dosarele în ultimii ani, cât și partea referitoare la eventuale posibilități de îmbunătățire a cauzelor pe viitor. Aceste sugestii sunt în curs de uh, analiză. Curta se gândise deja la această posibilitate înainte de auditul de performanță și se gândise că ar putea să îmbunătățească gestiunea informatică a cauzelor, în așa fel încât aplicațiile să fie mai integrate. Și în momentul de față studiem un proiect care va fi ambițios și care va merge exact în sensul uh, sugerat de Curtea de Conturi. Au fost luate măsuri chiar uh, în uh, momentul în care acest audit era realizat și chiar și ulterior, în luna octombrie, în așa fel încât să îmbunătățim calendarul, să-l accelerăm pentru a veni în întâmpinarea recomandării Curții de Conturi, care ne cerea să avem calendare diferite în funcție de uh, tipologia și complexitatea fiecarei cauze. În mod evident, Curtea de Justiție va continua să informeze Curtea de Conturi și Parlamentul European și Comisia dumneavoastră mai ales în ceea ce privește viitoarele măsuri ce vor fi adoptate pentru a pune în aplicare recomandările ce ne-au fost adresate. O a doua întrebare se referea la absențe, în cazul în care un judecător este bolnav sau personalul care se ocupă de gestiunea cauzelor, perso persoanele referente. E adevărat că în practică se desemnează o persoană de referință pentru fiecare cauză. Acum, da, există și cauze, mai ales cauze complexe, voluminoase, uh, mai ales la tribunal, pentru care se desemnează mai multe persoane de referință pentru a urmări de aproape o cauză sau un ansamblu de cauze conexe. În acele uh, situații, evident, lipsa unei persoane oricum nu va împiedica continuitatea în tratarea cauzelor sau cauzei respective, pentru că poate fi mobilizată o altă persoană de referință situația mai generală e că, da, într-adevăr, de în multe cauze se desemnează doar o singură persoană de referință și dacă lipsește, ce se întâmplă? Dar să știți că nu sunt persoane care ar fi mai absente decât alte persoane uh, angajate. Se poate întâmpla să fie o persoană bolnavă, asta se poate întâmpla în absolut orice instituție, în orice întreprindere. Curtea, evident, are la dispoziție diferite măsuri care sunt uh, luate în momentul în care o absență depășește un anumit prag, o anumită durată, uh, ceea ce înseamnă că, trebuie să vă spun, munca se face la nivel colegial. Uh, întotdeauna poate să existe și alți uh, judecători sau eventual alte persoane de referință care pot fi mobilizate pentru a prelua o, un dosar sau o cauză ce a fost încredințată persoanei care acum este absentă. Și dacă e nevoie, atunci curtea, evident, poate să introducă o dispoziție statutară care să-i permită să utilizeze uh, personal uh, auxiliar sau statutar care să vină și să suplimenteze uh, resursele de care dispune. O a treia întrebare se referea la mobilitatea și felul în care sunt atribuite cauzele diferiților judecători din curte plecând de la răspunsurile furnizate la chestionar, putem vorbi despre o rată de 40% de cauze care sunt atribuite dincolo de sistemul prevăzut de atribuire prin rotație. Acum, care este motivul acestei rate destul de ridicate? Asta se poate explica prin faptul că un anumit dosar, o anumită cauză, poate avea anumite caracteristici și pot fi chestiuni de tip faptic, multe documente uh, voluminoase și de multe ori există și recursuri introduse chiar de persoane morale, persoane fizice, față de o singură decizie. Deci fenomenul acesta al cauzelor conexe devine foarte important în curte. Și tocmai în astfel de cauze conexe, derogările față de sistemul de atribuire prin rotație se aplică, scopul fiind ca același judecător să fie în măsură în aceeași cameră să se ocupe de toate aceste dosare conexe, cauze conexe care ar putea pune sub semnul întrebării legalitatea unei singure decizii. Evident, abordarea noastră este Uh, organizată în așa fel încât să avem o eficiență sporită, o coerență sporită în felul în care se adoptă anumite decizii. Deci e vorba de un criteriu care este în continuare transparent, um, chiar dacă duce la atribuirea unui număr ridicat de cauze uh, dincolo de sistemul prin rotație. Însă asta depinde de faptul că numărul de uh, cauze conexe e din ce în ce mai mare. Și acum aș dori să mă refer la aspectele mai uh, generale, întrebările mai generale adresate tuturor instituțiilor. În ceea ce privește previziunile bugetare și uh, repercursiunile uh, asupra personalului nostru ca urmare a Brexitului. Așa cum au spus și alți colegi, aceste chestiuni sunt discutate, fac obiectul unei monitorizări constante uh, Există schimburi de opinii în acest sens și există mai ales discuții, uh, schimburi de opinii cu comisia care e cea mai bine informată despre felul în care evoluează negocierile cu Regatul Unit. Avem o monitorizare, aș spune eu, coerentă între instituții, dar care deocamdată nu poate să permită curții să stabilească o, niște, nu știu, previziuni, planuri de viitor uh, precise, pentru că nu putem anticipa ce se va întâmpla la nivel de Brexit și care vor fi repercusiunile asupra bugetului. Apoi, în ceea ce privește activitățile sociale, cheltuielile curții pentru bugetul 2016 referitor la activitățile cu caracter strict social se ridică la 21.900 de euro și suntem în măsură să vă furnizăm uh, detaliul exact pentru aceste sume în diferitele domenii în care au fost uh, nevoie de intervenții financiare. Apoi, în materie de avertizări de integritate, Curtea își um, modernizează cadrul de reglementare, care fusese deja consolidat în 2016 ca urmare a deciziei din 22 februarie a Comitetului Administrativ pentru a pune în aplicare articolul 4 din Statutul Funcționarilor și prevăzând astfel o protecție a uh, avertizorilor de integritate. Recent, chiar în 2017, o inițiativă uh, suplimentară a fost adoptată și anume să avem un, un dispozitiv unic de reglementare, deci pentru a aduce la oaltă toate prevederile care există în diferite instrumente juridice adoptate în intern de către curte și astfel să completăm această reglementare prin introducerea unor prevederi uh, în ceea ce privește etapa timpurie a unui astfel de dosar, deci premergătoare unei anchete administrative. Acum, evident, Curtea acordă foarte multe importanță uh, conștientizării personalului față de uh, drepturile și obligațiile fiecăruia, în așa fel încât toată lumea să știe exact foarte bine, atât funcționar cât și agenți, care sunt obligațiile lor în domeniu, dar și care sunt drepturile și protecția ce le poate să le fie acordată în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am trei colegi înscriși la cuvânt și vă rog să fiți foarte precisi în întrebări. Domnul Salafranca. Eh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc domnului raportor, Tribunalului de Conturi și reprezentanței tuturor instituțiilor europene care participă la acest deciziu de descărcare bugetară 2016. Împărtășesc observațiile făcute de domnul raportor în ceea ce privește Consiliul. Consiliul nu participă la registrul de transparență al Uniunii Europene și nu răspunde la întrebările adresate de Parlament. Și evident, e o anomalie acest lucru. O anomalie care trebuie să fie reparată. Dacă sunteți de acord, aș avea câte întrebări în ceea ce privește uh, reprezentanții instituțiilor care sunt prezenți. Tribunalul de Justiție. Uh, există o disparitate între creditele de plăți pentru cheltuieli de misiune și plățile într-adevăr realizate. Dacă am citit eu bine chestionarul și răspunsurile furnizate de Curtea de Justiție, am înțeles că există foarte multe dificultăți pentru a face o planificare, însă o planificare nu e prea coerentă, nu e aliniată pe cheltuielile reale. Dacă puteți să ne dați mai multe informații. În al doilea rând, obiectivele. Am observat că, da, avem 40 de 40.000 de cauze suplimentare, dar având în vedere populația europeană și numărul uh, și interesul cetățenilor, e clar că uh, Uh, trebuie să avem un acces sporit la nivel electronic și aș vrea să știu care vor fi obiectivele noastre pe viitor. Apoi, la Curtea de Conturi, am constatat că termenul de realizare a rapoartelor a fost de 18 luni în loc de 13, așa cum scrie în regulamentul financiar. Și aș vrea să știu, totuși, uh, cum se poate justifica sau care sunt argumentele unor astfel de întârzieri? Bănuiesc că a sporit uh, activitatea, volumul activității și eventual asta ar putea justifica acest lucru. Și tocmai pentru că s-a vorbit despre Brexit, aș dori să știu, tot din partea curții de conturi, ce se va întâmpla cu personalul britanic uh, care lucrează acolo. Apoi, în ceea ce privește Comitetul Economic și Social, aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului raportor, cum se poate îmbunătăți Uh, felul în care putem integra rapoartele CESE în munca desfășurată la Parlamentul European. Știu că ați răspuns foarte bine referitor la cuantificare și la felul în care pot fi dezvoltate anumite obiective, dar profit de prezența dumneavoastră pentru a vă întreba cum anume în cadrul Comitetului Economic și Social a fost uh, percepută scăderea aceasta de ritm de muncă uh, hotărâtă de președintele Comisiei Europene Juncker, pentru că acest lucru, evident, are repercusiune asupra muncii desfășurate în CESE. Apoi, a, a, a scăzut uh, cu 40% cursurile online și aș vrea să știu care ar fi explicația. Și de asemenea, am înțeles că se realizează o medie de 15 uh, rapoarte pe an, în timp ce în, în 2015 au fost doar două. Întrebarea este, care au fost colaborarea între uh, Olaf și Curtea de Conturi? Pe ce dosare ați colaborat? A existat vreun dosar în care, spre exemplu, ombudsmanul a putut să înainteze anumite plângeri, anumite dosare către Olaf? Și o ultimă întrebare, doamna președinte, în ceea ce privește protecția datelor, aș vrea să știu, la nivel de digitalizare, protecția datelor, se, se caută soluții la nivel transversal și se dorește de asemenea ca Uniunea Europeană să se exprime pe un singur glas, să fim coerenți. Aș vrea să știu, putem să stabilim astfel de uh, criterii de viitor? În orice caz, uh, vreau să mulțumesc tuturor uh, celor care au participat la realizarea acestui raport și mulțumesc și pentru informațiile oferite. Domnul Con, vă rog, mulțumesc, doamna președinte. În întrebările mele doresc să mă refer la răspunsurile primite în scris din partea instituțiilor. Le mulțumesc și pentru prezență reprezentanților. Aș începe cu Curtea Europeană de Justiție. Întrebarea numărul 1 și uh, vă întreb în ce măsură 19.000 uh, de euro ar putea să fie sumă suplimentară pentru uh, faptul că un judecător trebuie să se mute, pentru că el știa că activitatea sa va dura doar 3 luni și jumătate. În legătură cu întrebarea 16 sunt menționate 16 uh, evenimente în cadrul UIDEI și s-au cheltuit 11.000 de euro. La Curtea de Justiție au existat două evenimente cu 33 de angajați și a costat 10.000 de euro. Evenimentul s-a desfășurat în uh, propriile uh, clădiri. Cum putem explica aceste cheltuieli unui contribuabil? Iar în ce privește Um, situația 188 de practicanți care nu au fost plătiți, uh, care este explicația și din acest punct de vedere, uh, care sunt proiectele de viitor. În uh, ce privește a cum ar putea să se creeze un mai bun echilibru al reprezentării de gen? și inclusiv a reprezentării echilibrate a statelor membre. Iar în ce privește Comitetul Economic și Social European, deci 19.500 de euro au fost cheltuiți pentru deplasări, iar în legătură cu întrebarea 31, rețeaua consilierilor confidențial a fost utilizată de 20 de ori. Considerați că este nevoie de uh, menținerea unei asemenea rețele și celelalte instituții uh, în ce măsură ar considera că o asemenea rețea ar putea fi utilă pentru propriile instituții? În legătură cu Comitetul Regiunilor, întrebarea numărul 2. În anul 2016, uh, numărul celor care au fost lucrători împrumutați, s-a multiplicat de cinci ori. A fost o soluție utilă și în ce măsură oamenii aceștia au beneficiat de condiții similare cu cei angajați regulat în ce măsură o mai bună cooperare cu Comisia și Parlamentul ar putea să sporească conștientizarea la nivelul cetățenilor a activității desfășurate. Și în încheiere, în legătură cu protecția datelor, în răspunsul scris s-a folosit termenul non-applicable, uh, neaplicabil sau nepotrivit, uh, dar noi ne dorim de fapt uh, o întrebare în legătură cu mai bună amenajare a spațiilor de lucru, dacă răspunsul este non-applicable sau ți se răspunde și în legătură cu numărul de cazuri de hărțire socială, um, răspunsul non-applicable. Mulțumesc, președinte. Am întrebări adresate Curții Europene de Justiție în legătură cu chestionarul prima întrebare. A ocupa un post de judecător pentru o instanță care după patru luni urmează să fie dizolvată. Dar uh, acelui judecător totuși i s-a oferit o sumă mare pentru faptul că a trebuit să se uh, mute Ehm, cheltuielile acestea, mă întreb, au fost justificate? Iar eh, cea de-a doua întrebare, eh, eh, trebuie să ne așteptăm să primim un răspuns adecvat și eu cred că trebuie să ne oferiți și în legătură cu întrebarea numărul 2 un răspuns, pentru că puteți răspunde foarte bine la această întrebare. Există și la Curtea Europeană de Justiție un sistem de selecție, pentru că nu uh, ne produce niciun fel de uh, bucurie să uh, avem această relație cu Curtea Europeană de Justiție atunci când ne lovim de o lipsă de transparență de ani de zile. Deci există 15 săptămâni de vacanță judecătorească și avem și 27 uh, de pagini în care este vorba despre activitățile externe ale judecătorilor și procurorilor. Deci în aceste 27 uh, uh, de pagini nu ascund de asemenea diverse activități care nu se produc la locul de muncă Acestea ar fi nelămuririle mele și aș dori de asemenea să vă mai întreb pentru că a existat un judecător uh, pensionat uh, care a spus costurile IT-ului ar fi prea ridicate. După aceea, în ce privește utilizarea uh, autoturismelor și șoferilor instituției proprii, Um, autoturismele și șoferii uh, trebuie câteodată să se deplaseze în diverse state membre pentru a putea să fie la dispoziția judecătorilor. Și eu am constatat că judecătorii uneori lucrează și în uh, noaptea de rebelion. A existat o asemenea întâlnire în Malta. Oare a fost nevoie ca pentru acea reuniune uh, la, de revelion uh, șoferii și autoturismele instituției să se deplaseze în Malta? Deci, uh, de asemenea, aș dori să lămurim lucrurile legate de grefier pentru că ceea ce se află în uh, dosarul nostru creează unele probleme, dar din păcate nu mai dispunem de foarte mult timp. Deci aș ruga pe uh, toți să nu abuzeze de timp, fiecare primește două minute, Curtea de Justiție primește patru. Da, să începem cu uh, Curtea de Conturi, vă rog, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Salafranca referitor la cele 18 luni în medie pentru rapoartele speciale, Așa cum am spus în intervenția mea, suntem conștienți de faptul că nu respectăm cele 13 luni prevăzute în regulamentul financiar. Însă trebuie să țineți seama de faptul că 2016 noi am făcut 36 de rapoarte speciale, un record în activitatea noastră și că în același timp am uh, lucrat în, uh, încercând să reducem durata acestor uh, redactări. Am luat diferite măsuri la nivel de metodologie și să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți pe viitor. În orice caz, lucrurile s-au îmbunătățit treptat în ultimii ani și să sperăm că anul viitor vom veni cu cifre mai bune. Apoi, în ceea ce privește cei trei directori britanici și uh, diferiții manageri, eu cred că Curtea de Conturi, ca și alte instituții, vor depinde de acordul ce va fi stabilit cu Regatul Unit. Și cred că va exista o decizie omogenă între toate instituțiile în ceea ce privește personalul britanic, atât la nivel de conducere cât și restul. Uh, ca și celelalte instituții, noi vom acționa pe aceeași, cu aceeași coerență, aplicând aceleași criterii ca și celelalte instituții. Iar întrebarea domnului Coin referitor la egalitatea de gen. Trebuie să vă spun că suntem conștienți și de această problemă. Noi am încercat în ultimii ani să rezolvăm acest lucru. Avem un plan care a fost lansat pentru a promova egalitatea de șanse, care deja dă roade pozitive, a dat în ultimii ani, în 2017, situația e mai bună. Însă, e adevărat că noi nu aplicăm niciun fel de criteriu de repartizare a posturilor în funcție de naționalitate, uh, Ce aplicăm doar, așa cum scrie la statutul funcționarilor, aplicăm un criteriu de merit deci, în acest sens, nu avem nicio măsură prevăzută de curte, în așa fel încât să repartizăm posturile în funcție de fiecare stat membru. Mulțumesc! De vă und Sozialausschuss. Comitetul Economic și Social, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Vă răspunde în spaniolă domnului Salafranca. Într-adevăr, Ciclul legislativ și influența muncii celor două organele consultative, cum ar fi CESE și Comitetul Regiunilor, E bine, e adevărat. Comisia Juncker a anunțat că ne va continua să ne trimită până în vara anului următor propuneri legislative și, în mod logic, în funcție de acestea, va trebui să ne adaptăm munca noastră consultativă. Dar, în același timp, vreau să vă spun că Comitetul Economic și Social, dincolo de munca clasică definită în tratate și, așa cum am indicat, avem întâlniri cu societatea civilă, cu organizații din partea societății civile, cu rețele de rețele și rețele. Și e vorba de o muncă pe care am integrat-o deja de câțiva ani de zile, și anume evaluarea a politicilor, o evaluare calitativă ex post solicitată de Parlamentul European, solicitată de Comisia Europeană și în acest sens realizăm o analiză a felului în care se aplică legislația actuală și dacă este implementată. Contribuim astfel la munca ce va fi realizată pe viitor. Această discrepanță a volumului de lucru e o consecință noi am înțeles foarte bine acest lucru și evident că va trebui să analizăm cealaltă latură a volumului nostru de muncă. Acum, pentru a răspunde domnului Con. În legătură cu reprezentarea de gen, în întrebarea numărul 13 din chestionar, trebuie să spun, chiar dacă cifrele sunt uh, promițătoare, nu ne-am atins toate obiectivele dar pentru 2017-2020 avem un plan pentru crearea unui echilibru de gen pentru a îmbunătăți situația din acest punct de vedere. 14% este deja un obiectiv bun, dar uh, trebuie, poate să fie îmbunătățit și există modalități de a face acest lucru în anii următori. În ce privește costurile de deplasare și compararea cu Comitetul Regiunilor, nu pot vorbi eu numele Comitetului Regiunilor, nu pot să vorbesc decât pentru Comitetul Economic și Social și uh, cheltuielile erau legate de activitatea normală cu uh, personalul nostru pentru aspectele calitative ale activității și parametrii sunt de altfel folosiți în tocmai cu uh, cei din Parlamentul European în baza recomandării pe care ne-ați făcut-o cu ocazia descărcărilor de gestiune din anii trecuți dar și Consiliul din octombrie 2015 a implementat uh, asemenea uh, proceduri. Deci costurile au fost strict legate de activitatea consultativă pe care o desfășoară Comitetul Economic și Social. În ce privește deci această rețea a consilierilor uh, confidențiali, cred că a fost o măsură foarte binevenită care a fost introdusă în 2014 când am fost numit secretar general al instituției. Este un instrument uh, Uh, de prevenție care creează posibilitatea pentru toți membrii uh, de personal uh, care consideră că întâmpină o problemă să recurgă la această rețea pentru a găsi o soluție. Au existat 20 de cazuri de consultare fără follow-up, dar rămânem foarte activi în domeniul prevenției și cred că este un foarte bun exemplu al activității pe care încercăm să o desfășurăm. Mulțumesc! Domnul Boian, două minute, vă rog. Îi voi răspunde domnului Sala Franca în legătură cu uh, cursurile pe care le-am inițiat în 2015. Între timp, director general al Comisiei Europene este implicat, EIP-ul este implicat, diverse universități. Subiectele au fost funcționarea bugetului european, investiții, oportunități de investiție. Există și multe alte subiecte pe care le-am tratat și Există chiar posibilitatea ca la absolvirea acestor cursuri să se ofere diplome de participare. Am avut uh, până acum 5.000 de participanți, dar în anii următori uh, numărul uh, cursanților se va mări și cred că există posibilitatea și de colaborare cu Parlamentul European. Iar în legătură cu opiniile, Ehm, avizele, am avut 15 și ehm, ehm, 50 de avize, dintre care 30 pe dosare legislative. Dar va trebui să ne concentrăm pe elemente cheie, pentru că avizul nu este finalul activității noastre, ci este un început al activității, pentru că ne implicăm de-a lungul întregului proces legislativ și eh, domeniul coeziunii este un foarte bun exemplu. Iar există și alte dosare eh, cheie eh, legislative, de dezvoltarea rurală, de pildă, care se află în centrul gândirii noastre, schimbările climatice. Am avut recent un eveniment la Bonn în care ne-am întâlnit și cu primari din Statele Unite. Și în legătură cu domnul Cohn, un răspuns eh, legat de întâlnirea întrebarea privind uh, lucrătorii împrumutați. Eu cred că ar trebui să vă răspundem în scris uh, la întrebarea dumneavoastră ca să ne înțelegem mai bine. Iar în legătură cu îmbunătățirea interacțiunii cu instituțiile europene, vreau să vă spun că acum suntem uh, tocmai pe cale să uh, ne implicăm. Anul acesta nu am avut 26 uh, de evenimente, ci ajungem la 100 de evenimente până la finele lunii octombrie. Și pentru anul viitor uh, am proiectat dacă ne gândim uh, la uh, evenimentele din 2016-2017, 150 de evenimente, pentru că uh, este vorba de pregătirea poziției noastre față de viitorul Europei. Avem un grup de lucru, de altfel noi numim asta întâlnirea tip cafenea, pentru uh, a comunica mai bine cu colegii. Colaborăm într-o formulă informală și uh, uh, în ce privește alegerile europene, strategia pentru perioada electorală din 2019, Jean-Luc a, a avut o întâlnire cu noi, explicații și ne dorim să organizăm manifestări care să producă sinergii. Noi ne-am dori uh, ca la aceste manifestări să participe și mai mulți uh, eurodeputați. Bun, dar pentru că vorbim astăzi despre 2016, cred că trebuie să ne oprim aici pentru a lăsa și celorlalți posibilitatea să intervină. Foarte pe scurt. Dacă în cadrul unei anchete constatăm că interesele financiare ale Uniunii sunt afectate, bineînțeles că sesizăm Olaful. Și dacă primim plângeri care uh, sunt legate de asemenea uh, afectări ale intereselor uh, instituțiilor europene. Deci colaborăm din acest punct de vedere cu Olaful sau primim din partea Olaf dosare dacă Olaful consideră că țin de competența noastră. Mulțumesc. Mulțumesc pentru a răspunde domnului Con foarte pe scurt. Cerem scuze de terminologia folosită și de uh, acest concept non-applicable. Uh, noi nu am avut cazuri de hărțuire uh, sexuală în instituția noastră. De aceea, uh, când ne-ați întrebat despre recomandările de asemenea din partea ombudsmanului, am răspuns uh, nu este cazul, pentru că uh, nu am avut asemenea situații. Salafranca. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Salafranca, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul exprimat față de instituția noastră. Asta se desprinde din comentariile noastre și din întrebarea noastră. Sprijin față de uh, supraveghetorul european. Big data înseamnă protecție și noi suntem foarte implicați în implementarea noului regulament general de protecție a datelor și supraveghetorul nostru, ofițerul nostru are activitate la nivel internațional foarte amplă, tocmai pentru a obține ca acest obiectiv să fie realizat și anume Uniunea Europeană să se exprime cu un glas unic uh, pe acest subiect. Mulțumesc pentru comentariu. Un minut, în sfârșit, Curtea de Justiție acum 4 minute pe final. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încep cu prima întrebare care se referea la diferențele care există între credite de plată și credite de angajamente pentru misiuni. Uh, am explicat deja în răspunsul furnizat la chestionar cât de dificil este să prevedem de dinainte cheltuieli uh, Uh, în acest domeniu, care pot fi foarte diferite de la un an la altul. E vorba de sume destul de mici. Vreau să precizez asta și de multe ori membrii trebuie să răspundă unor solicitări care vin din partea statelor membre, din partea mediului judiciar, invitații la colocvii sau diferite manifestații de tip protocol toate aceste lucruri sunt uh, greu de prevăzut de dinainte și tocmai de aceea nu am putut face o planificare, deși curtea, așa cum am spus, își dorește să cizeleze și mai mult uh, planificările sale de viitor. O a doua întrebare din partea domnului Sala Franca referitor, dacă îmi permiteți să vă răspund în scris. A treia întrebare la care s-a adăugat și doamna președinte, referitor la cheltuielile de mutare acordate unui membru al uh, tribunalului pentru funcția publică, care de fapt va ocupa postul doar pentru câteva luni. Răspunsul este că în acest cadru, în acest caz, plata acestor uh, cheltuieli de mutare, uh, curtea nu are de ales. Este un uh, regulament aplicabil și administrația nu poate decât să facă ceea ce îi se cere și anume să aplice acele prevederi care oferă anumite drepturi membrilor. Aceste drepturi au fost oferite de instanțele de legiferare din partea Uniunii Europene. Nu avem niciun fel de marjă de apreciere și curtea nu poate să modifice acest lucru. Un al doilea aspect, acele zile away days, uh, lipsa de proporționalitate între cheltuieli și uh, comparativ cu alte astfel de zile organizate în alte instituții, care n-au fost același lucru pentru că s-au organizat fie în uh, localul curții, fie în clădiri uh, învecinate. Noi încercăm tocmai să limităm astfel de zile petrecute în uh, în afara clădirii. Uh, am încercat să facem acest lucru în 2016. În fond, uh, am făcut niște calcule. Dacă ne uităm la numărul de participanți și numărul de evenimente, într-adevăr, s-ar putea să existe o diferență, pentru că într-unul din cazuri e vorba de 159 de euro pe persoană și într-un alt caz e vorba doar de 51 de euro par persoană. Însă asta se poate explica uh, și prin programul și modalitățile de organizare a zilei respective, intervenția sau nu a unui consultant extern. Însă cred eu că până la urmă sumele, sumele evocate nu sunt uh, extrem de mari. Și nu cred să existe vreo problemă de proporționalitate. Evident, vă putem trimite în scris în detaliu cheltuielile aferente acestor uh, away day. Apoi, în ceea ce privește stagiile ne, uh, care nu sunt remunerate, nu sunt plătite, în 2017, uh, Curtea a examinat acest aspect și anume felul în care ar trebui să fie remunerate stagiile în lumina deciziei luate de către mediatorul european și adresată, o decizie adresată Serviciului European de Acțiune Externă și curtea elaborează acum un nou cadru care va reglementa stagiile în diferitele cabinete. Pentru că e vorba de singurele stagii care deocamdată nu sunt plătite. Iar în ceea ce privește întrebarea numărul 2 din chestionar, referitoare la condițiile de numire sau procedura de numire a unui judecător în uh, Tribunalul pentru Funcția Publică. Curtea dorește să răspundă în mod precis și pertinent la întrebările ce ne-au fost transmise, dar doar atunci când are competența pentru a face acest lucru. Aici e vorba de o procedură asupra căreia curtea nu are nicio influență. Și cred că și în întrebarea pusă există niște afirmații care nu sunt neapărat uh, exacte. Se vorbește despre un judecător spaniol ori, de fapt, cei doi judecători nu aveau uh, naționalitate spaniolă. Însă, în orice caz, încă o dată, curtea nu se poate pronunța pe niște proceduri care nu o privesc și asupra cărora nu are nicio influență. Evident că, da, există o implicație, pentru că membrul respectiv urmează să lucreze la curte, însă nu curtea este responsabilă de procedura ca atare. Apoi, vacanțele judiciare, concediile judiciare. Cuvântul vacanță poate că induce în eroare. E vorba de săptămâni în care curtea lucrează. Singurul lucru e că nu există audiențe prevăzute și nu se deliberează, sof, cu excepția cazurilor uh, de urgență. E vorba de săptămâni în care personalul curții și membrii sunt la serviciu, vin la serviciu. E o practică care are drept scop să ușureze munca avocaților, pentru că vacanțele judiciare există în foarte multe state membre și mm, vrem să venim cu un răspuns atât în ceea ce urește munca noastră în intern și organizarea în intern și activitățile externe. Acum, activitățile externe. Judecătorii au publicat, așa cum a dorit comisia dumneavoastră, deci Curtea a venit în întâmpinarea exprimat, uh, dorințelor exprimate de, curta, de Comisia Cont a Parlamentului European, deci se publică informațiile referitoare la activitățile desfășurate în extern. Uh, dar acestea sunt strict legate de mandat. Judecătorii, evident, uh, își utilizează timpul pentru a analiza cauzele, dar considerăm că ține de mandatul lor, de asemenea, să organizeze întâlniri cu corespondenți omologi din jurisdicțiile statelor membre, în așa fel încât să cunoască cât mai bine mediul judiciar din statele membre. E vorba de o perioadă în timp care nu poate fi calculată precis, dar e timp care totuși face parte din mandatul lor, din munca lor. Apoi, comentariile unui fost judecător referitor la costurile informatice uh, IT care ar fi foarte prea ridicate, e vorba de o apreciere subiectivă. Realitatea este că Curtea de Conturi trebuie să introducă un nou sistem mai modern, mai integrat și că poate nu e o investiție informatică așa cum am avut până în prezent Însă situația este în curs de analiză și, așa cum am spus, în funcție de felul în care vor evolua sistemele noastre informatice, dorința este să avem o performanță cât mai sporită. Apoi, utilizarea unor uh, autoturisme de serviciu și șoferi angajați. Curtea nu poate decât să menționeze că toate inițiativele pe care le-a avut Curtea recent ca urmare a recomandărilor venite din partea Comisiei dumneavoastră și din partea Parlamentului, e bine, utilizarea șoferilor a fost strict încadrată, aceștia trebuie să uh, vin uh, și să desfășoare și alte tipuri de activități de tip logistic, de tip administrativ, în momentul în care, uh, din punct de vedere orar, nu trebuie să însoțească membrii în deplasare și deci reprezintă un sprijin important pentru serviciile noastre în ideea reducerii uh, anumitor uh, categorii de personal. Costurile de utilizare a parcului nostru automobil au fost uh, reduse. Au existat inițiative, mai ales cele luate în 2016. Secretarul General al Curții de Conturi le-a menționat deja. E vorba de inițiativă comună între cele două instituții care tocmai își doresc să utilizeze toate posibilitățile ce există pentru a reduce costurile aferente mașinilor de serviciu și avem o, o, un audit intern realizat uh, în ambele instituții. S-a redactat un raport în 2016 și astfel am reușit să reducem sumele plătite lunar pentru închirierea mașinilor și am prelungit durata de locație de închiriere în așa fel încât să diferențiem plafonul maxim ținând seama de caracteristicile mașinilor. Există un plafon pentru, vaturile, eh, pentru mașinile ecologice și încurajăm utilizarea acestor mașini ecologice. Da, mulțumesc foarte mult. Știe toată lumea că mașinile de închiriere au trecut de la 1300 la 800 de euro, însă nu asta era întrebarea. Întrebarea era dacă membrii își folosesc uh, șoferii și pe durata concediilor, pe durata vacanței. Am înțeles, poate întrebarea nu era suficient de precisă. Nu mai avem timp, din păcate, acum pentru a aprofunda, însă o să vă trimitem un chestionar de follow-up și vă mulțumim pentru toate răspunsurile furnizate. Întreb raportorul dacă dorește să mai intervine încă o dată pe final. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint într-un um, minut. Um, aș dori să mulțumesc secretarilor general care ne-au oferit uh, numeroase informații, în plus față de cele uh, din chestionar. Eu în, celelalte, în următoarele săptămâni am să încerc să mă întâlnesc cu raportorii din umbră, să vedem uh, ce mm, alte întrebări vor veni și din partea lor. Sperăm că instituțiile vor fi disponibile să răspundă și la întrebări ulterioare, astfel încât uh, să avem o privire de ansamblu ne angajăm să facem această activitate împreună cu ceilalți raportori și sunt sigur că vom ajunge la un bun sfârșit. Mulțumesc că am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Îmi pare rău că avem o destul de mare întârziere pentru punctul 4, fondurile fiduciare, cum gestionăm transparența. Planificat este un schimb de opinii cu directorul general Stefan Oman Servizi din partea DigiDefco și Cristian Danielson din partea DigiNear îmi pare rău că nu ne-am încadrat uh, în timp, dar uh, ținând cont că acest dialog este doar o dată pe an, există acest risc uh, să se întindă mai mult. Cine dintre dumneavoastră dorește să înceapă în ceea ce privește transparența fondurilor fiduciare, UE și Aș dori în același timp să vă întreb uh, la câte alte fonduri fiduciare participă direcțiile dumneavoastră generale cu fonduri. Deci cine dorește să înceapă? Vă rog să părăsiți sala în liniște. Mulțumesc. Domnule Manservizi, așadar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi referi în special la Valeta, Fondul Fiduciar de Urgență pentru uh, Africa și un uh, fond fiduciar pentru Columbia și un fond fiduciar pentru Africa. Detaliile sunt uh, incluse în regulamentul financiar, deci folosim unul din instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a uh, pune în aplicare politica noastră de dezvoltare. Toate dintre toate aceste fonduri au fost create în situații de urgență uh, și la solicitare BQ, la solicitarea Republicii Centrale Africane. Același lucru este valabil și pentru fondul pentru Columbia, care a fost încadrat în, la momentul respectiv în contextul summitului UE-Columbia. Deci aceste fonduri se încadrează în regulamentul nostru financiar și din punct de vedere politic s-a formulat o cerere atunci când a fost nevoie să dăm un semn al angajamentului nostru conferindu-i și o valoare adăugată. Toate aceste fonduri au menirea de a fi rapide și eficiente. Toate acestea din cauza naturii acțiunilor care trebuie rezolvate. Parlamentul primește rapoarte lunare cu toate informațiile legate de performanțe și de operațiuni. Toți um, europarlamentarii sunt invitați să participe la bordul strategic uh, Știți că există anumite asimetrie aici în ceea ce privește planificarea, dar uh, știți că suntem deschiși uh, și pentru participarea Parlamentului pentru a avea o mai bună înțelegere a ceea ce facem. În ceea ce privește performanța, știți cu siguranță că fondul BQ este, a fost uh, primul creat în 2014 are un buget de 232 milioane, din care 100 13 au fost angajate la conferințe. 75,5 uh, contractați, 47 plătiți. Statele membre contribuie cu 28%, uh, unde se vede că nu este doar o relocare de bani interni, ci se atrag bani uh, și din statele membre în plus și în ceea ce privește eficiența și impactul, un milion din 4,5 uh, milioane de cetățeni din Republica Centrafricană au beneficiat de pe urma intervenției fondului fiduciar, în special în ceea ce privește programe alimentare și domnul sănătății și consiliere. Curtea de conturi, de asemenea, a putut constata impactul pozitiv a acestui fond. În al doilea rând, fondul fiduciar pentru Columbia. Vă spuneam că s-a plecat uh, la summitul EUCELAC, uh, parte de reconciliere și s-a lansat în decembrie anul trecut. Uh, obiectivul este de a asigura pacea la modul stabil. 95 de milioane în momentul de față din bugetul UE și contribuții din partea 19 state membre, ceea ce reprezintă 25% din suma din fondul fiduciar, ceea ce arată din nou că și aici se atrage finanțare. Recent, pe lângă activitățile mai tradiționale, am avut o întâlnire în octombrie la Bogota, unde am adăugat indicatori specifici și anume reintegrarea foștilor combatanți FARC în activități economice, ceea ce este una din componentele cele mai dificile ale implementării acordului de pace. Și, în fine, Fondul Fiduciar pentru Africa sau Valet, așa cum a fost denumit, este cel mai mare și cel mai ambițios. Eh, evident, avem un buget estimat de circa 2,9 miliarde constituit luați banii din diferite instrumente. Uh, mai multe direcții generale sunt implicate cu instrumentele pe care le gestionează și mai participă și alți donatori, uh, încă la un, nu la un nivel satisfăcător, dar uh, se ajunge totuși la 12%. Există și participare din ce în ce mai sporită din partea unor state membre, cum Germania și Italia. Am avut ocazia să dialogăm în ceea ce privește efectele, dar uh, aș mai spune că din cei 2,9 miliarde, am ajuns acum la 1,9 miliard de proiecte aprobate, bani angajați, ceea ce este o sumă foarte mare. Și cred că nimeni nu și-ar fi imaginat că prin intermediul unui instrument diferit am fi fost în măsură să angajăm o sumă atât de mare. S-au uh, semnat uh, contracte în valoare de peste jumătate de miliard și achitați au fost 400 de milioane. Deci iată că uh, prin intermediul um, organizațiilor internaționale și a contribuției statelor membre, reușim să facem acest lucru, dar dumneavoastră beneficiați de informații uh, periodice în acest sens. Monitorizăm lucrurile în mod constant. Fondul fiduciar pentru Africa face parte din cadrul strategici. Am construit 19 indicatori macro pe cele patru priorități strategice și pe partea de transparență am uh, decis să utilizăm sistemul ACVO care este disponibil public. Plus sistemul nostru de monitorizare orientat spre rezultate, asta pentru a însoți analiza. Aceasta este situația pur și simplu ca introducere. Evident că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a da un răspuns la întrebările dumneavoastră pe care le considerați utile în acest moment. Pentru a aprofunda modul de funcționare a acestor fonduri fiduciare. Mulțumesc, domnul Danielson, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să fiu astăzi aici și am această ocazie de a face schimb de opinii cu dumneavoastră. Mă voi concentra asupra fondului fiduciar pentru criza din Siria, dar și asupra facilității pentru refugiați din Turcia. Și punctul de plecare este faptul că există cea mai mare criza migrației după cel de-al doilea război mondial, cu milioane de persoane delocalizate și ce asta înseamnă că Trebuie să-i ajutăm pe acești oameni și pe cei care îi găzduiesc și este o răspundere, dar și o provocare în același timp. Și am să încep cu fondurile fiduciare. Aceste instrumente și-au dovedit utilitatea, în opinia mea, și-au dovedit valoarea adăugată atunci când trebuie să răspundem în situații de urgență și de criză. Și prin fonduri substanțiale am reușit să mobilizăm uh, surse din fondul UE și din uh, statele membre prin uh, mecanismul unic. S-a putut opera în mai multe țări în același timp și nu am fost împiedicați de limitele geografice și de asemenea am avut vizibilitate ca și donatori și cei care acționează la fața locului. Am acționat împreună cu agențiile și statele membre. Când vorbim de Fondul Fiduciar de Urgență pentru Africa. Aici am reușit să mobilizăm rapid peste 300 de milioane de euro și am angajat 295 de milioane pe proiecte, din care 131 deja au fost contractați și 60 de milioane plătiți deja. Susținem municipalități, uh, reveniri voluntare, reintegrare și protecția migranților, care uh, sunt uneori deținuți în aceste centre de detenție pentru migranți și de asemenea susținem o gestiune integrantă a frontierelor și a migrației. Și dacă ne uităm la rezultate până acum, întoarcerile voluntare, uh, finanțate pentru 4700 de migranți, asistență sanitară 3600, mii de asemenea au fost uh, eliberați din detenție, 2700 de familii uh, delocate sunt uh, susținute prin IOM, se fac evaluări de necesitate și mm, de asemenea susține multe municipalități țintind sănătate, educație, infrastructura, apa și <clears throat> sănătatea. Va fi o provocare pentru viitor, atât în ceea ce privește implementarea, pentru că nu suntem acolo la fața locului, dar și în ceea ce privește finanțarea. Dacă ne uităm acum la criza din Sirie, 5 milioane de refugiați în țările vecine, 1 milion de refugiați în Europa, 6,6 milioane persoane localizate intern în Siria, a destabilizat regiunea și afectează în mod clar și Europa. Fondul fiduciar pentru Siria operează de 2 ani. A depășit deja ținta de un miliard, așa cum specifica președintele Juncker în septembrie 2017, 3,7 miliarde mobilizați, ajunge la 1,7 milioane refugiați în Liban, Iordan, Armenia, Balcanii Occidentali, toate din aceste 3 miliarde, peste un miliard a fost deja angajat și până la finalul acestui an țintim 800 de milioane ca și bani contractați, 400 deja plătiți. Și ne concentrăm asupra uh, nivelului de viață, a sănătății, apei, împreună cu UNICEF, a mobilizat 200 de milioane pentru a oferi peste 700, un număr de peste 700 de mii, mii de copii posibilitatea de a merge la școală împreună cu Agenții europene și universități, Fondul Fiduciar a investit 50 de milioane pentru a oferi tinerilor refugiați acces la facultăți prin intermediul de burse și cursuri de limbă și în parteneriat cu Crucea Roșie din Danemarca și inclusiv cu Crucea Roșie din Liban și cu uh, Semiluna Roșie din Iordan am, am avut asemenea acțiuni de consolidarea capacităților. M-aș referi acum și la facilitatea pentru refugiați. Astăzi avem alocați 2,9 miliarde din care 1,79 contractați, 922 de milioane au fost uh, plătiți în ultimele luni și până la finele anului probabil vom avea alocare de 3 miliarde și contractare de 3 miliarde. În octombrie s-a ajuns la o situație în care un milion dintre cei mai afectați refugiați primesc acum transferuri electronice prin intermediul acestui fond. De asemenea, avem 48 de școli în șase provincii din Turcia care salută prezența copiilor din uh, refugiați și de asemenea sunt incluse aici și servicii de transport. 5600 profesori de limbă au avut un curs de formare și peste 400 de mii de consultații medicale s-au efectuat. Peste 20 de mii de pacienți sirieni au primit tratament în trei centre operate prin intermediul centrul uh, fondului fiduciar. Doamnă președinte, pentru comisie este esențial să comunicăm cu această cameră. Presupune un dialog constant și transparență maximă a fondurilor fiduciare și activităților. Acest s-a făcut uh, prin implicarea Parlamentului European chiar înainte de crearea acestor instrumente. În plus, Parlamentul European este ținut la curent uh, cu implementarea acestor instrumente și are acces la raportul anual a fondului fiduciare și a facilității și prin intermediul um, conturilor anuale certificate, așa cum se prevede. În plus, contribuția UE la fondurile fiduciare și la facilitate se fac prin decizii de finanțare care se iau în conformitate cu procedura aplicabilă și în consultare cu Parlamentul European. Suntem angajați din partea Comisiei să ținem la curent Parlamentul European și Comisia de Specialitate cu uh, noutățile din operarea acestor uh, fonduri. Și așa cum spunea și Stefano, suntem de asemenea angajați să uh, vedem participarea eurodeputaților la întâlnirile de specialitate și din forurile de conducere. Evident că suntem la disponibilitatea dumneavoastră um, și alte informații se găsesc și pe paginile de internet ale DigiDevco și DigiNear. Provocarea este atât de mare încât uh, trebuie să acționăm împreună Comisia și Parlamentul, așa cum am făcut-o până acum și cum va trebui să facem și în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste precizări. Aș dori să-i rog pe colegi uh, să formuleze întrebările imediat pentru a economisi puțin timp. Dacă ne referim acum la fondurile fiduciare, uh, e vorba de mulți bani, se fac multe lucruri care se impun, nimeni nu se îndoiește de acest lucru, însă dacă ne uităm la cifre, e vorba de 4,1 miliarde care au mers în aceste fonduri fiduciare, dintre care 347% din partea altor donatori, deci o cotă de 8,3%, ceea ce înseamnă că 92% din bani provin din bugetul uh, UE, fie prin uh, mecanismul de stabilitate sau buget și sub 10% din partea altor donatori. Și atunci ne întrebăm ce utilitate are un astfel de instrument. Mă întreb dacă nu e doar o manieră elegantă uh, pentru ca Comisia să poată să uh, își uh, repartizeze 7% pentru gestiunea acestui fond. Nu ar fi mai util să punem la oaltă acești bani? Domnul Țelar are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Inițial, obiectivul acestor fonduri fiduciare a fost să se obțină finanțări suplimentare față de banii care vin din uh, buzunarul europenilor și mi se pare că este un eșec dacă doar 8% au fost la fondul fiduciar african, alte fonduri doar 10%. 260 de milioane au venit din partea statelor membre, Norvegia și Norvegia și Elveția. Alte informații nu ne-au fost furnizate de către comisie. Și lucrurile nu se par a fi la fel de simple ca mm, prezentarea. La Valeta, acum doi ani, în noiembrie a avut loc congresul în care s-a stabilit să existe niște instrumente financiare suplimentare pentru a trata problemele migrației în relație cu statele africane. Acum, vorbitorul ă, a spus că nici măcar nu ne aflăm în faza de implementare, ci în faza pregătitoare. M-am uitat cui au fost atribuite asemenea proiecte. De fapt, este vorba de agențiile pentru dezvoltare din statele membre, fie că e vorba de Spania, fie de Italia, Luxemburgul, Germania, prin uh, societatea de dezvoltare economică. Deci, într-un fel, există o administrare externă, avem parteneri care trebuie să transpună în practică aceste proiecte. Partenerii vin din statele membre care, de fapt, ar trebui să găsească fonduri suplimentare pentru aceste proiecte. Deci noi uh, cheltuim miliarde din programele europene, fie programul european de dezvoltare, fie propriul buget, <clears throat> de fapt, acești bani erau uh, deja gândiți pentru diverse programe. Iar uh, acele proiecte mi se pare acum sau par a nu mai fi la fel de importante ca să le privăm de o parte din bani pentru uh, a vira banii în aceste fonduri fiduciare? Mi se pare că aici este un efort birocratic uriaș dar uh, inclusiv pentru a stabili proiectele, pentru a vedea care sunt proiectele eligibile și în același timp uh, reprezentanții societății civile africane mă întreabă după 2 ani de la conferința de la La Valeta că n-au văzut niciun fel de bani din partea Uniunii Europene la fața locului. Deci, oare cum uh, vom putea demonstra acestor țări că este vorba de bani europeni? de o susținere europeană pentru oamenii din aceste țări beneficiare. În unele delegații am putut să constat că există tot felul de agenții ONU care acționează sau organizații naționale de ajutorare, dar n-am văzut drapelul european acolo, deși Uh, poate contribuția financiară pentru aceste programe și pentru aceste agenții uh, a fost una majoră. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să îmbunătățim activitatea. Uh, nu trebuie să ne batem singuri pe umăr că suntem cel mai mare donator pentru ajutorul pentru dezvoltare, dar până la urmă efortul trebuie să devină evident. Doamna Schmidt, mulțumesc întrebările care au fost puse de către coleg sunt și cele care mă frământă pe mine. Aș dori doar să aduc unele completări. Știm și am constatat acest lucru anul trecut când am uh, Uh, făcut diverse vizite, suntem uh, parteneri cu un RUA uh, care în clipa de față se implică în managementul situației conflictuale între palestinieni și israelieni, dar conflictele existente în clipa de față în Africa de asemenea, trebuie până la urmă să fie manageriate. Nu vreau ca și peste 60 de ani să fim întrebați Ehm, cum am putut să acționăm pentru stabilitate, pentru o bună guvernanță, pentru că, de fapt, aceste conflicte ar trebui nu doar să fie menegeriate, ar trebui să fie preîntâmpinate sau soluționate. Mă întreb, Comisia poate să ne spună câți bani din aceste fonduri fiduciare nu au trecut prin mâinile acestor organizații internaționale. Eh, știm că o parte din bani ajung la ONU eh, pentru a fi redistribuit sub aceea și că Uniunea Europeană din acest punct de vedere nu mai este foarte vizibilă. Dar câți bani ajung la ONG-uri? Există niște praguri care nu trebuie să fie depășite. Cum sunt selectate ONG-urile și eh, ONG-urile de la fața locului Uh, sunt uh, poate uh, partenere predilecte, da sau nu, care sunt criteriile de transparență. Pe lângă preocuparea pe care o avem în legătură cu alegerea proiectelor, cum sunt ele urmărite după aceea, cum sunt valorificate, aștept un răspuns. Domnul Țeler, o întrebare suplimentară. Există un fond fiduciar Uniunea Europeană Africa care distribuie bani și către Algeria, Egipt, Libia, Maroc, Tunisia, care nu sunt uh, state membre ale uh, statelor uh, ACP. Bun, ce din acești bani vine din partea fondurilor ACP și cât, cât este reprezintă procentajul care vine din statele vecine africane. Domnul Salafranca. E, bueno, eu cred că... Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că e nevoie de o clarificare în momentul de față citim cu atenție acord, uh, raportul redactat de Curtea de Conturi pentru 2016 și ni se spune că bugetul european este conceput pentru a finanța cheltuieli previzibile și pentru a avea cheltuieli pe termen lung. Și aceeași curte de conturi ne spune că bugetul nostru vine cu prea puțină flexibilitate pentru a face față unor evenimente neprevăzute. Și tocmai asta ne se explică astăzi aici, ne spun directorii generale. Vorba de astfel de instrumente noi care sunt utilizate pentru a face față unor situații urgente pentru care mecanismele noastre actuale de finanțare nu pot oferi un răspuns adecvat. Tocmai de aceea cred eu că trebuie să ne amintim faptul că și Curtea de Conturi este cea care vine și controlează gestiunea Fondului European pentru Dezvoltare, în care s-au, des- s-au cheltuit uh, sume importante în fiecare an și trebuie să ne amintim, și e ceva evident, membrii știu acest lucru, că această analiză este poate diferită față de cea a Comisiei Europene, însă e vorba de cheltuieli care țin de statele membre. Ceea ce, evident, nu înseamnă că aceste noi instrumente, și anume fonduri fiduciare, nu ar veni și cu niște probleme de transparență și de gestiune. Tocmai acesta este și obiectivul prezenței directorilor generale astăzi, să ne explice uh, nouă, Parlamentul European, ca și instituție de gestiune a resurselor financiare, și să ne explice cum anume ne putem implica și mai mult în eficiența, transparența și gestiunea acestor instrumente financiare noi, fonduri fiduciare. Așa că nu pot decât să mă alătur întrebărilor adresate de către doamna președinte pentru a sublinia că e nevoie de eficiență pentru aceste noi instrumente financiare care și-au rostul, și-au rostul, așa cum spune raportul său și uh, Curtea de Conturi. Mulțumesc! Ja, danke. Ich möchte... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mai aduc și eu o întrebare. În clipa de față au loc negocierile în întâlnirea tripartită în legătură cu revizuirea bugetului și probabil că mâine se va vorbi despre fondurile fiduciare. Mă preocupă gândul de a cădea de acord că dacă Uniunea Europeană nu poate să atragă 20% finanțări din partea altora, să renunțăm la ideea fondurilor fiduciare după un an. V-aș întreba uh, care este poziția dumneavoastră. Cine din cei doi dorește să răspundă primul? Am să vizibile. Thank you, thank you, madam. Um... Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Da, câteva clarificări mai întâi și o informație, să vedem dacă pot răspunde și să ținem seama de acest lucru pe viitor. O clarificare, deci. Fondul financiar nu este un instrument nou suplimentar, ci o cale prin care utilizăm anumite resurse financiare în funcție de obiectivele și modalitățile care sunt uh, cuprinse în fiecare regulament, ceea ce înseamnă că aceste sume pot fi utilizate în funcție de uh, țintele uh, Uh, vizate. Dacă sunt bani ACP, se folosesc în țările ACP și așa mai departe. Deci nu e ca și cum am inventat instrumente noi. Nu despre asta e vorba. Obiectivul și scopul, finalitatea acestor instrumente sunt cuprinse chiar în regulament. Se scrie, scrie clar acolo ce anume vrem să atingem drept rezultat, fără de care s-ar putea să existe o, o confuzie. Nu? Am putea crede că e vorba de instrumente noi. Nu, nu. E vorba de țări ACP și alte diferite tipuri de țări, uh, deci fondurile sunt utilizate pentru acestea și avem anumite um, rezultate pe care le scontăm, altfel ar fi ilegal. Apoi, în ceea ce privește rezultatele, moda- poate că acestea pot fi considerate modeste, nu știu, eu am îndoiel. Modeste? Pentru că, da, putem să descriem la nesfârșit care este impactul uh, programelor pe care noi le-am instaurat în Africa și în alte țări și în alte regiuni, în așa fel încât în fiecare zi să permitem oamenilor să iasă din tabere și să reintegreze o viața din țara lor de origine, să fie reintegrați în societate. Putem să demonstrăm ceea ce facem în fiecare zi tocmai pentru a consolida capacitatea țărilor respective care suferă din cauza traficului cu ființe umane, să le ajutăm să reinstaureze servicii publice de bază, cum ar fi învățământul, îngrijirile de sănătate, în centrul Mali, în Niger, cu rezultate tangibile. Putem vorbi despre cifre, vreau să vă amintesc că ruta prin Mediterana a scăzut numărul de persoane uh, care uh, trec pe această rută cu jumătate. Acum, asta nu înseamnă că tot ceea ce facem noi și tot ceea ce s-a făcut prin fonduri fiduciare este suficient, ci putem spune doar că există un impact uh, semnificativ. În ceea ce privește birocrația generată, nu sunt chiar așa de sigur că e vorba de birocrație, pentru că, știți și noastră, uh, lipsesc anumite caracteristici. Spre exemplu, e foarte simplu să găsești oameni care să își dorească să meargă să lucreze în Bamako în ziua de astăzi. În astfel de țări în care situația nu e chiar așa de simplă, chiar în Republica Centrafricană, nu se poate. Trebuie să ai mijloace la dispoziție ca să fii în măsură să implementezi aceste programe într-un în așa fel încât acestea să aibă sens și să poată să, să reprezinte plus valoare pentru noi și pentru factorii interesați. Uh, toate aceste lucruri sunt documentate, pot fi monitorizate și chiar vă invit să monitorizați. Suntem gata să răspundem pe deplin și în detaliu la aceste întrebări. Și un alt aspect pe care vreau să-l subliniez, care de multe ori poate nu este luat în considerare pentru că nu e tangibil, dar aceste instrumente reprezintă și un sistem de coordonare al donatorilor și îmi place să subliniez acest lucru de mai multe ori, pentru că știți și noastră, doamna președinte, că într-un moment de criză, întotdeauna există uh, un, un număr mare de persoane care își doresc să vină cu idei, cu proiecte, cu finanțare. Dar Instrumentele acestea fiduciare reprezintă și un, o, o posibilitate de uh, coordonare. Poate că exemplul Becu nu a fost cel mai bun, dar în alte cazuri, mai ales în țări cum ar fi țările subsahariene, Niger, spre exemplu, în care nu e ca din întâmplare că a existat um, suma cea mai mare de bani suplimentari uh, acordată de Italia, de Germania, ai bine, nu e din întâmplare, au făcut asta din adins. De ce? Pentru că uh, au înțeles cât de puternică este această structură pentru a colecta fonduri. Dar nu uitați întrebările noastre. Păi asta fac, răspund, dar răspund la întrebările dumneavoastră. Păi tocmai asta fac, doamna președinte, pentru că vă dau și exemple de ce acestea reprezintă plus valoare și de ce este important. Acum, în ceea ce vrește viitorul și observația dumneavoastră referitoare la care este părerea mea despre instaurarea unui prag de 20%. Da, e părerea mea personală. Eu aș spune că nu se neapăra pentru stabilirea unui astfel de prag bătut în cuie, pentru că dacă vă uitați la contribuția statelor membre la începutul exercițiului și felul în care această contribuție a crescut progresiv, tocmai pentru că au văzut la fața locului, am spus, Niger este un exemplu evident, au văzut că există plus valoare eu cred că ar fi mai bine și înțelept să menținem oarecare flexibilitate. Pentru că avem dovezi care demonstrează Parlamentul European că aceste exemple astfel au funcționat. De aceea nu cred că ar fi foarte uh, înțelept din punct de vedere strict practic să avem un astfel de prag. Acum, bun, nu eu hotărăsc, am să mă conformez deciziei, dar nu știu dacă putem avea același nivel de control Știm că noi suntem oarecum în concurență cu Banca Mondială, cu alte altfel de instituții și poate că nu suntem așa de buni ca și alții, pentru că ei asta au făcut dintotdeauna. Dar uh, noi ceea ce încercăm este să dezvoltăm instrumente care au potențial și pot fi utile și sunt utile. Și cred că contribuția statelor membre ar putea să fie și mai mare așa cum a spus și domnul Juncker și alți, alții. Acum, din punct de vedere al structurii, eu aș fi mai degrabă prudent, pentru că trebuie să fim în măsură să generăm încredere. Și dacă e să comparăm Niger și Mali, sunt exemple care ilustrează în mod clar. Germania și Italia vreau să-și stabilească propria lor propriile lor proiecte, tocmai pentru a sprijini oamenii care vin, se întorc din Libia și care pot fi reintegrați în societate. Și până la urmă au fost convinși că acele contracte pe care le aveam în curs și pe care le gestionam cu toți împreună reprezentau un instrument foarte bun și contribuiau la aceste rezultate. Acum, ideea este să sporim sumele de care dispunem și oricum momentul adevărului va veni peste câteva luni, pentru că acum resursele aproape s-au epuizat. Și atunci noi am cerut în mod specific statelor membre să vină cu bani suplimentari dacă vor să continue. Acum, dacă la nivel politic se hotărăște că nu se va face așa, păi nu o să o facem, dar aceasta este realitatea deocamdată. Mulțumesc! Uh, no, on the, on the uh, trust funds and... În ceea ce privește fondurile fiduciare și utilitatea lor. În intervenția mea am încercat să precizez acest lucru. Din punctul meu de vedere, a fost uh, instrumente foarte utile pentru scopurile noastre. Vorbim despre refugiați, vorbeș, vorbim despre uh, fondurile utilizate în Africa. De ce sunt instrumente utile? S-au dovedit a fi un factor de mobilizare când ne uităm la diferitele surse de finanțare de la bugetul european și din partea statelor membre care sunt orientate într-un scop specific. Și dacă e să ne gândim la fereastra nord-africană, 250 de milioane din resurse europene, 162 din partea statelor membre, deci cam 40%, și sunt fonduri utilizate în Libia și dincolo de Libia, la nivel regional. Și cineva a menționat și Marocul. Foarte corect. Și suntem prezenți și în Maroc. De ce? Pentru că observăm că foarte mulți oameni sunt traficați pe acolo și ne uităm spre Nigeria, ne uităm spre întreaga dimensiune regională, încercăm să găsim diferite căi de a rezolva aceste probleme, pentru că e vorba de provocări care nu se, se închisesc de frontiere și apoi s-a spus că nu sunt eficiente. Aceste uh, instrumente sunt eficiente, dar avem și neajunsuri. Uniunea Europeană este un mare donator. Uitați-vă la situația din Siria, în jurul Siriei. Prin aceste instrumente suntem mult mai fizibili decât am fost în trecut, mult mai fizibili decât fiecare stat membru din cele 27 care își desfășoară propriile sale proiecte. Evident, tot ceea ce facem prin aceste fonduri financiare respectă regulamentul financiar. Și acest lucru trebuie să fie spus foarte clar, respectăm regulile în vigoare. Așa cum a spus și Stefano și pe bună dreptate, când vine vorba de fonduri europene, în fereastra aceasta nord-africană, utilizăm de asemenea și fonduri care vin din fondul pentru migrație și e logic, pentru că formăm paza de coastă, formăm uh, uh, toți cei care lucrează la nivel de control de frontiere și vrem să facem asta în mod integrat. Iar apoi, fondul uh, fiduciar referitor la Siria utilizează de asemenea și fonduri din diferite alte instrumente existente. Iar rezultatele acum. Eu am încercat să demonstrez rezultatele. Sunt rezultate, rezultate substanțiale. Și cei care vor să examineze asta mai îndeaproape, avem informații și suntem gata să venim cu această informație suplimentară. Nu numai broșurile pe care le-am pregătit, dar și alte informații care vi s-ar părea utile. Mulțumesc foarte mult. Sigur, uh, noi citim cu interes rapoartele anuale, ne preocupă aceste lucruri și din punct de vedere structural. Este un subiect important pentru noi. Întrebarea este de ce trebuie să creăm un asemenea bazin de uh, concentrare a surselor de finanțe dacă până la urmă banii noștri sunt uh, principala sursă? Poate mai dorește cineva să răspundă la această întrebare. I, uh, I think that I gave figures which are showing... Da, cred că există cifre care demonstrează că poate nu e chiar o evaluare corectă. Eu cred că în momentul în care aveam o participare și din partea altor donatori, 25%, 20%, cum ar fi în Becu uh, sau în Colombia, e clar că e ceva semnificativ. Uitați-vă la fondul fiduciar Valeta. Și am înțeles argumentul dumneavoastră. Asta e o discuție pe care am avut-o și noi în intern. Nu e ca și cum ceva picat din cer. Evident că e important. Dar ce observăm? observăm că la început participarea nu a fost prea strălucită. În momentul în care statele membre și-au dat seama că există plus valoare și că există o acțiune concertată și că există efecte pozitive uh, și că avem o imagine pozitivă și a drapelului european, uh, e bine, atunci am observat că statele membre s-au al, alăturat acestor fonduri fiduciare în loc să-și fixeze și să-și desfășoare propriile lor uh, proiecte. Acum, legitim, da, putem spune, păi nu e suficient. Și sunt de acord că nu e suficient. Din punct de vedere practic, am putea crede că nu e bine să avem astfel de fonduri fiduciare, dar nu uitați că există o dinamică și dinamica aceasta a fost amplificată de faptul că, iată, ne apropiem de finalul portofelului. Nu mai sunt fonduri în aceste instrumente. Și deci, dacă tot ceea ce am făcut noi până în prezent împreună e considerat drept eficient, atunci, în consecință, statele membre se află oarecum într-o situație sub presiune să alimenteze aceste fonduri. Uitați-vă ce se întâmplă în Abidjan pentru a ajuta pe toți migranții care se află în Libia, în tabere, tabere oribile. Acum, toată lumea e de acord, da? Bun, avem un instrument pentru a face asta. Și evident, acest uh, instrument a devenit un fond fiduciar. Astea sunt fapte, sunt uh, interpretarea noastră din punct de vedere practic, la fața locului. Acum, din punct de vedere politic, s-ar putea foarte bine, la un moment dat, să se hotărască că trebuie să schimbăm lucrurile și să nu mai facem ceva uh, dacă se depășește acel prag de 20%. Da, o să vedem pe viitor. Eu cred că deocamdată avem argumente în favoarea noastră. Și un alt aspect, um, ce scuze că n-am răspuns, adinaori. Organizațiile societății civile deocamdată beneficiază cam de 30% din finanțarea care este implementată prin, uh, cel puțin în fondurile utilizate în Africa, în uh, fereastra nord-africană. Deci 30%. Și e ceva echivalent în repartizare. Organizații internaționale 30%, societate civilă 30% și restul cu agențiile din partea statelor membre. În așa fel încât, bun, dacă să ajung la un total de 100, poate ar trebui să am toate cifrele în față. În fine, societatea civilă are acces sporit la aceste finanțări. Mulțumesc. E foarte important că ai prezentat aceste cifre, Stefano. Dacă e să ne uităm la fereastra nord-africană, regiunea de acolo, în mod clar, trebuie să lucrăm cu acele organizații care deja sunt uh, uh, și au fost acolo și sunt și în Libia și e vorba de organizații a națiunilor, din partea Națiunilor Unite și câteva din partea statelor membre și e vorba și de societatea civilă. Acum, pentru a răspunde și la întrebarea de ce, dacă ne uităm la cazul Siriei da, și fondul fiduciar aferent, acolo se lucrează pe o provocare specifică, refugiații sirieni, dincolo de Siria, în afara Siriei. Situația e asemănătoare când vorbim și despre provocări și solicitările pe care le, ni le formulează acei refugiați care se află în Iordania, în, uh, în Irak, în uh, Turcia și în toată regiunea. În Turcia există o facilitate specifică foarte puternică și bine consolidată. Dar, prin fondurile fiduciare, le-am ajutat să acționeze la nivel regional, să vină cu plus valoare reală. Aceasta este valoarea noastră a situației. Și n-am fi putut să facem acest lucru dacă n-am fi avut aceste fonduri fiduciare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la finalul acestui schimb de vederi. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că a trebuit să așteptați puțin până ați intrat în sală, dar pot să vă asigur că vom continua să urmărim acest subiect. Și ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi implementarea celor 181 de proiecte prioritare în Grecia, o primă trecere în revistă. Am primit și un document care este foarte interesant. Vi-l recomand uh, spre lectură și aș dori să îl salut pe uh, directorul general adjunct de la Direcția Generală Regio, domnul Popenț. Îmi cer scuze, ne aflăm sub presiunea timpului, de aceea va trebui să continuăm. Deci o să uh, uh deci, salut și pe membrii Comisiei Regii și pe domnul Arimon, care este raportor pentru Grecia. Vă rog, domnule Popenzi. Thank you, Mrs. Gressler, and first... Mulțumesc, doamna Gresle, și vă mulțumesc și pentru că ați invitat membrii Comisiei Regio, pe care de asemenea interesează această listă de proiecte pe care noi o monitorizăm în mod special. Vreau să vă spun că rezultatul este destul de pozitiv și uh, uh, poate fi un exemplu pentru monitorizarea uh, unor programe, pentru că știți că există diverse tipuri de proiecte finanțate cu sume foarte diferite dar uh, s-au dovedit a fi foarte utile. Eu vă voi oferi uh, câteva date statistice. 180 de proiecte cu cheltuială de 7,3 miliarde au fost uh, încheiate. Acum avem 18 proiecte care reprezintă 0,5 miliarde de euro, care sunt aproape uh, finalizate. Sunt considerate încă a fi nefinalizate pentru că au uh, un timp de uh, finalizare până în martie 2019 și mai avem 24 de proiecte pentru care întârzierile au fost atât de serioase încât uh, până la urmă trebuie să luăm în calcul un phasing out pentru aceste proiecte. Ele reprezintă mai puțin de un miliard. Deci 24 de proiecte am convenit cu autoritățile uh, grecești să intre în uh, într-o perioadă până în anul 2020. Deci, 21 de proiecte au trebuit să fie anulate din diverse motive. Uh, era vorba despre uh, niște uh, instalații de purificare a apelor reziduale, alte tipuri de proiecte. Ce s-a întâmplat cu ele? Nu excludem să revenim asupra unora dintre ele, pentru că unele dintre ele erau destul de importante, deci poate că le vom avea în vedere în următoarele priorități de investiții. Poate îi vom putea convinge pe greci să le reintroducă, dar per total trebuie să spunem că 27% din toate proiectele au fost implementate și uh, 160 de proiecte până la urmă din cele 181 vor fi uh, completate. Exemplele pozitive, uh, concesiune uh, pentru autostradă, 1000 de kilometri, Uh, au fost uh, completat proiectul și am uh, apreciat foarte mult modul de realizare. Dar au existat și câteva proiecte mai mici care au fost combinate Um, sau, care au permis unele economii pentru gospodării. Um, am folosit diverse instrumente, 46 de mii de gospodării au putut să beneficieze și uh, pentru că programele s-au dovedit a fi un succes, vom continua investițiile uh, până în anul 2020. Uh, Instrumentele financiare au reușit până la urmă să dea rezultate. Jeremy, de pildă, a fost un proiect care a creat 20.000 de uh, locuri de muncă. De, există și alte tipuri de proiecte pe care le realizăm în colaborare pentru uh, perioada următoare care de asemenea ă, sperăm să dea rezultate bune. Există și un proiect foarte bun ă, pentru ă, medici în legătură cu rețetele pe care le prescriu. Dar Există și proiecte care uh, au aflat întârziate, metroul uh, de la uh, Salonic, de pildă. Până la urmă a trebuit ca aceste proiecte să fie sparte pe etape mai mici. Am adoptat acum cea de-a doua fază a acestor proiecte, deci ele vor trebui să fie continuate până în anul 2023, deci există timpul necesar pentru ca ele să fie finalizate. Eh, unele efecte negative există în sectorul digital, pentru că acum există negocieri legate de investițiile pentru eh, noua perioadă în perspectiva Europei digitale nu este o etapă ușoară, dar uh, cred că până la urmă noile proiecte vor reuși să dea uh, roade. În ce privește apele uh, reziduale și managementul infrastructurii din acest punct de vedere trebuie să fie îmbunătățit. De aceea am spus că încercăm să convingem autoritățile din Grecia să revină asupra acestor proiecte. Per total, trebuie să spun că a existat o monitorizare specială a acestor proiecte, dar a existat și o foarte bună combinație uh, pentru că uh, uh, aceste proiecte au fost incluse într-un memorandum of understanding și ca atare au putut să fie folosite diverse instrumente care au dus la rezultate foarte bune. În acel memorandum nu am putut să introducem diverse elemente care um, erau specifice programelor structurale. Uh, au fost câteva uh, proiecte despre care am vorbit deja, proiectul de uh, înregistrare a terenurilor, Uh, am încheiat un acord de asistență tehnică cu Banca Mondială, care sper că va da rezultate pentru a acoperi uh, toate uh, lacunele existente încă. Am încercat să mobilizăm toate forțele conform sugestiei pe care ne-ați făcut-o. Cred că va fi un proiect de emblematic care până la urmă va putea să fie finalizat. În ce privește apele reziduale, de asemenea am, contractat, am, am încheiat acorduri cu experți, inclusiv pentru spațiul Atena. Acum trebuie să realizăm uh, proiectele sper ca experții să ne ajute să rezolvăm această problemă. Nu mai intru în amănunte în legătură cu alte instrumente. Au existat multe condiționalități exante pentru perioada până în 2024. Cu Grecia am avut 250 de planuri de acțiune, dar asta și pentru că există diverse programe regionale eh, care eh, sunt, figurează în eh, diverse programe. Cred că împreună cu experții noștri am reușit să facem o treabă bună, pentru că Uh, nu am redactat doar uh, o scrisoare legată de presuspendare. Uh, trebuie să existe și acel celebru plan legat de bazinele fluviale, care nu a fost completat. Dar Eh, aici condiționalitatea ex ante nu eh, a fost îndeplinită, de aceea trebuie să amenințăm cu presuspendarea. Dar este o directivă foarte complexă care a creat diverse probleme în mai multe state membre, eh, pentru că nu este singurul stat membru în care a trebuit să uh, elaborăm asemenea scrisoare de presuspendare. Per total însă, dacă analizăm toate aceste condiționalități exante, S-a făcut o treabă bună, inclusiv în ce privește specializarea inteligentă, strategia respectivă și uh, ajutorul care, asistența care a fost uh, acordată. Cred că uh, putem să facem progrese. Aș putea să vorbesc foarte mult, dar nu dispunem de foarte mult timp, așa că aș prefera să oferiți ocazia să răspund la întrebări. Implementarea pentru perioada actuală uh, funcționează foarte bine. Grecia se află uh, pe o poziție fruntașă în ce privește absorpția fondurilor. Uh, este o situație mai bună decât în 2015, uh, există uh, un miliard de euro care uh, a fost accesat pentru perioada 2013-2020. Acordăm asistență tehnică, monitorizare, colaborăm strâns cu autoritățile din Grecia și până în clipa de față nu a fost nevoie să se ajungă la situația de returnare de fonduri. Noi nu am încheiat până acum niciun fel de program pentru că uh, am adresat întrebări la care trebuie să se răspundă până uh, în decembrie. A fost și un uh, caz celebru de poziție dominantă pe piață, un cartel care a fost descoperit de către autoritățile din Grecia. Uh, da, ne-a trebuit să analizăm această situație, dar eh, probabil că nu se va ajunge și aici eh, la retragerea de eh, fonduri. Este prea devreme pentru mine să spun care va fi concluzia finală, pentru că este nevoie de un audit suplimentar. Dar, în final, situația cred că arată mai bine decât ne-am fi imaginat. Deci cred că ar trebui să uh, mă opresc. Cu siguranță aveți întrebări și observații. Mulțumesc. Uh, avem întrebări, dar uh, să începem cu domnul Larimo. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu sunt, de fapt, o persoană foarte amabilă, foarte pașnică. Cu mine se poate discuta întotdeauna amical. Dar în ce privește acest caz special, modul în care Comisia um, a acționat în colaborare cu Parlamentul, sunt destul de supărat. Pentru că în 2015 am adoptat două măsuri speciale eh, cu Grecia, au fost adoptate eh, în grabă. Și aici se spune că până la finele anului 2016 Grecia trebuie să elaboreze un raport. Grecia nu a făcut acest lucru, l-a elaborat în mai 2017. M-am adresat în repetate rânduri comisiei, cel puțin de trei ori și cred că ă, și de vreo 15 ori am dat de înțeles informal că ă, am nevoie de acest raport pentru că am și obligații în calitate de eurodeputat și de raportor. După ce s-a stabilit ă, această întâlnire astăzi, pe 4 decembrie, toți implicați știau de două luni că există dar cred că joia trecută am primit o scrisoare din partea doamnei comisar cu un raport al Greciei în limba greacă. Eu am studiat greaca veche, dar nu cunosc și greaca modernă, așa că mă aflu acum în situația că în această audiere trebuie să adresez întrebări în legătură cu un raport pe care l-am primit cu uh, o zi înainte de ședință și într-o limbă la care nu am acces. Deci, situația este absurdă. Am încercat totuși, din baza documentelor care îmi stau la dispoziție, să formulez întrebări preliminare până în momentul în care uh, voi primi o traducere a raportului. Iar acum întrebările pe care doresc să le adresez și sunt patru pe care doresc să le adresez domnului Popeț. Prima, se referă la perioada 2007-2013 din analiza domniei sale, înțeleg că această cofinanțare 100% pe care am permis-o guvernului grec a dus la rezultate pozitive. Nu s-au pierdut bani. Prin aceste lichidități suplimentare sau prin absența cerinței de cofinanțare din partea statului grec Um, au putut fi finalizate. Vorbim, iată, de lista celor 181 de proiecte prioritare. Dar întreb pe domnul Popenț, câte din aceste 181 de proiecte au putut să fie finalizate în baza acestui mecanism, au putut să fie salvate pentru următoarea perioadă? Aceasta este prima întrebare. Cea de-a doua întrebare, pentru perioada 2014-2020, aici rata de absorpție este de 20%, deci peste media europeană, dacă ne gândim și la cei 7% fonduri de angajament. Dar mă gândesc că uh, ar trebui să știm în ce măsură uh, contribuția de cofinanțare a Greciei uh, a existat care sunt banii pe care Grecia îi finanțează, iar în ce privește fondul EZI de asemenea, care este volumul de finanțare a Greciei. Uh, cea de-a treia întrebare. Doamna Crețu, în scrisoarea domniei sale, s-a referit la câteva proiecte, printre care autostrada pe care uh, firma franceză uh, Vinci a lăudat-o, a spus că crește competitivitatea Greției iar raportul de competitivitate al Forumului Mondial uh, a demonstrat că Grecia a căzut câteva poziții. Uh, dacă percepția noastră este mai pozitivă, de ce atunci această percepție a Forumului Mondial? Iar uh, chestiunea esențială, în ce măsură prin faptul că acești bani pentru fondurile structurale din Grecia sunt mai bine uh, administrați, inclusiv prin acest mecanism, în ce măsură competitivitatea Greciei a putut să fie îmbunătățită și care sunt indicatorii care măsoară această îmbunătățire. Și o ultimă întrebare. La finele perioadei 2014-2020, oare o să apară din nou asemenea situații de impas? sau uh, prin toate măsurile care au fost adoptate în relația cu Grecia, vom fi în situația ca banii din fondurile structurale să fie administrați la fel ca în toate celelalte state membre sau va fi nevoie din nou de uh, măsuri care să fie speciale, care să fie adoptate de Parlament și de Consiliu pentru ca acești bani să creeze într-adevăr o creștere economică. Mulțumesc foarte mult! Îmi pare foarte rău în ce privește limba greacă. Noi am trimis înapoi varianta greacă și am primit până la urmă o variantă în engleză. <clears throat> It may be a linguistic. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate este o chestiune lingvistică, dar în prezentarea comisiei am tot auzit cuvântul ei, a lor, ei de acolo, noi de aici. Însă mi-aș dori acum câteva clarificări uh, aici. Eu mi-aș dori să fim mai mult uh, noi decât ei. Noi împreună. Pentru că și asumarea acestor proiecte este extrem de importantă și înțeleg din partea prietenilor din uh, Grecia că așa văd lucrurile, de aceea și încearcă în multe proiecte, acolo unde mai au obstacole, să le depășească. Vă întreb așadar cum este cooperarea în practică. Mai e vorba doar de ei acolo sau e vorba deja de noi? Și o altă întrebare mai precisă. Săptămâna trecută ni s-a prezentat un raport special din partea Curții de Conturi cu privire la situația din Grecia, în general, și una dintre concluzii a fost că există multe linii bugetare distincte, mai multe direcții generale care colaborează cu Grecia. Am văzut că la proiectul feroviar, de pildă, Iliano Gladidomocos, unul dintre aceste proiecte, unde au fost întârzieri, mi-am dat seama că acestea se datorează falimentului constructorului, ceea ce se regăsește și în raportul Curții de Conturi. Iată deci falimentul ca și caudă, iar autoritățile judiciare uh, se pare că nici nu au resurse suficiente pentru a face față tuturor falimentelor. Cum credeți că poate fi depășită această situație? în ceea ce privește proiectul de metrou din Salonic, uh, aici întâi au fost întârzieri datorită lucrărilor arheologice, dar spuneți că faza A a fost finalizată 100%, faza B 13%. Autoritățile naționale fac tot posibilul pentru a depăși problemele de natură arheologică. Deci asta este partea responsabilă de întârzieri, nu lucrările propriu-zise la metrou. Și în fine, colegii greci mi-au spus că și-ar fi dorit mai multe proiecte în perioada de programare 2014-2020 pe noua listă pe care o menționați undeva la final documentului dumneavoastră și mai spuneți că, dat fiind faptul că această listă a trebuit să fie scurtă, întreb dacă cerințele de monitorizare uh, sunt atât de ridicate care fac ca lista să fie atât de scurtă, să nu fie uh, lipsa de cerere pentru astfel de programe. Mulțumesc, m-am trecut și eu pe lista de vorbitori, spune președinte. După ce am citit acest lucru, am uh, chiar mi-a venit să plâng în ceea ce privește desproprietăririle care au dus la o tergiversare masivă a lucrărilor în Grecia. Deci mi-aș fi dorit să putem face și noi ceva în această privință. Însă aș vrea să știu care este situația acum în ceea ce privește desproprietăririle. S-au făcut schimbări astfel încât lucrurile să progreseze mult mai rapid. Chiar vrem acest lucru și în februarie vom, ne vom deplasa din nou în săptămână turcoaz în Grecia și e importantă această misiune. Vom vizita proiecte pe care le-am vizitat deja, dar altele vor fi noi. Față de o, în dreptul unora scrie în conformitate cu autoritățile elene. Când redactați această listă, vă întreb dacă vă faceți o opinie proprie vis-a-vis -vis de stadiul lucrărilor sau pur și simplu ce vă comunică autoritățile elene. Domnul Nistoroi, pe final. Mulțumesc și eu susțin uh, observațiile domnului Arimon, care este raportorul permanent pentru Grecia în Comisia Regii. A fost o perioadă dificilă în Grecia și din punct de vedere politic. Multe preocupări și tensiuni. Și mă întreb dacă pentru aceste proiecte există o legătură între recomandările specifice pe țară constituie un fel de precondiție pentru ca banii să curgă. Vorbeați de macrocondiționalități, da, dar se leagă lucrurile și de semestrul european. Și Grecia, prin, în multe politici, a trebuit să facă schimbări majore. Ați dat exemplu bazinelor hidrografice. S-a dezbătut chiar săptămâna trecută în plenară. Pentru că s-a construit uh, cu mult uh, beton în bazinele râurilor și iată urmarea. Iată că la Atica au murit 22 uh, de persoane. De aceea e important ca țările să îndeplinească politicile care au fost agreate. Ați, ați putea lega aceste injecții financiare de tipul de politică care se realizează? Iar pentru perioada 2014-2020 acum. Spuneți că 75% din proiectele pentru perioada anterioară au fost realizate, dar ne puteți spune mai multe despre situația actuală? proiectele de acum. Și un ultim lucru. Am avut la un moment dat o echipă specială pentru Grecia, care ne ținea la curent, periodic. Asta la începutul crizei. Ulterior, nu s-a mai auzit prea mult de. Nu s-a mai auzit prea multe. De ce oare? Domnul Popenț, vă rog. Mulțumesc. Ei bine, au fost foarte multe întrebări. Voi încerca să, le, să răspund la ele. În primul rând, modificarea regulamentului general în 2015 cred că a fost una bună, pentru că Grecia era într-o criză majoră, avea nevoie de lichidități, deci singura manieră de a salva țara de la faliment a fost de a merge pe partea asta cu 100% și a venit și cu bani suplimentari pentru proiecte. Și partea bună a fost că prin memorandumul de înțelegere am reușit să creăm o destinație precisă pentru aceste fonduri. Deci, pentru finalizarea proiectelor și pentru proiecte noi. Deci, iată, un lucru foarte bun. Cantitativ, uh, proiectele au avut impact uh, această renunțare la cofinanțare a fost extrem de utilă și pe multe axe prioritare, de fapt, s-au implementat mai multe proiecte decât s-a planificat inițial. Iată, deci, că acum uh, putem depăși și stadiul corecțiilor financiare. Colaborăm foarte îndeaproape cu Grecia. Îmi pare rău dacă am părut distant. Șefii de servici și își petrec mult timp cu aceste lucruri, cu Grecia. Dacă am măsura timpul uh, petrecut de uh, resursele noastre umane, în funcție de criterii geografice, da, Grecia iese mult în câștig. Există și probleme, ca de pildă în domeniul deșeurilor, domeniul digital, unde mai trebuie să facem presiuni și colaborăm, evident. Acum, echipa specială, această task force pentru Grecia, a fost creată și mm, atunci și colaborăm într-o manieră coordonată. Tocmai am avut uh, solicitări din partea statelor membre, există un mecanism de coordonare internă și noi le furnizăm informații cu privire la chestiunile prioritare din partea noastră pentru a evita uh, dublarea acțiunilor. Iată deci că există o bună cooperare la nivel intern și în această săptămână va avea loc o ședință de coordonare de asemenea pentru proiecte viitoare, de a, în ceea ce privește registrele funciare. Acestea funcționează, dar se continue activitatea și cred că așa trebuie continuat și pe viitor. Când e vorba de CSR 1000, da, Grecia încă funcționează în baza memorandumului și de aceea rata de cofinanțare este încă undeva la 90% în medie. Variază în funcție de program, dar e adevărat că nu e la latitudinea noastră dacă să judecăm dacă să rămână sau nu un memorandum. Sunt decizii de luat din partea Comisiei și de Parlament în această privință. Dacă uh, ies de sub memorandum, trec uh, direct în procesul semestrului european și atunci tot ce se făcea prin, în baza memorandului acum s-ar face pe proiectele normale, în baza instrumentelor normale de finanțare și ar ține și de condiționalități exante și investiții concrete. M-am referit la condiționatele exante, dar asta este politica înainte să investim și acest lucru ne-a permis să lucrăm foarte activ cu statele membre și să ne asigurăm că își îndeplinesc uh, politicile, strategiile, directivele și că abia ulterior pot primi fondurile. Știți că a existat un compromis, o perioadă de grație de 2 ani, deci pe viitor va trebui să vedem uh, ce pârghii le dăm, pentru că Comisia întotdeauna a vrut să oprească investițiile uh, atâta timp cât condiționalitățile nu erau îndeplinite. Atunci când este vorba de o directivă și planurile de, de gestiune a bazinelor hidrografice, iată că acestea sunt obligatorii, trebuie transpuse în practică. Pe viitor va trebui să vedem dacă e o problemă cu o directivă precum o încălcare, atunci uh, va trebui să vedem ce se poate face. Vorbim aici însă și de documente strategice, master planuri, specializare inteligentă, însă trebuie verificat dacă se și implementează. Și la o eventuală suspendare, atunci trebuie văzute legăturile clare. Trebuie să vedem că strategiile uh, naționale se corespundă cu obiectivele programelor noastre. În ceea ce privește falimentele, da, se poate întâmpla. Nu putem ajuta firmele în faliment, nu? Când se întâmplă, se întâmplă. Uneori poate că nici nu-i rău, poate că altcineva va implementa proiectul. Va trebui să analizăm acel caz. Noua listă e scurtă, noi putem monitoriza mii de proiecte, dar importantă este concentrarea. Deci, noua listă conține acele proiecte care trebuie implementate. Nu înseamnă că nu monitorizăm și alte proiecte. Există rapoarte de monitorizare periodice. Acum finalizăm rapoartele strategie pentru implementare în acești primi ani Directorul general de la direcția noastră va merge la Consiliul de Afaceri Generale. Deci acest raport strategic ar fi o bună ocazie pentru a vedea care sunt și realizările din Grecia și sunt sigur că veți constata că există realizare. Facem de asemenea și evaluări ex post care arată că a existat un uh, impact uh, pentru Grecia de pe urma acestor fonduri. Însă aceste lucruri trebuie discutate în contextul raportului strategic pentru a vedea cum anume implementarea a avut un impact asupra vieții tuturor. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că ați menționat partea cu expropierile uh, îi mulțumesc, domnule Gresle. Există o parte, un fragment în memorandul de înțelegere care ar trebui să clarifice cine face ce anume, să vină cu o metodologie uniformă, evaluare prin experți independenți și așa mai departe. Deci există măsuri concrete uh, incluse în memorandum și am convenit cu autoritățile elene că acestea să fie implementate. Să vedem e tot în baza memorandumului acum, dar este nevoie poate și de presiuni din partea Parlamentului pentru a-i determina să realizeze acțiuni foarte concrete. N-am să mă refer acum la viitor, pentru că nu e cazul. Aș dori să vă mulțumesc pentru cooperare. Cred că în ansamblu, e adevărat că probabil 160 se vor finaliza și sunt proiecte importante. Nu toate sunt majore, dar există și proiecte mici uh, esențiale. Sigur, uh, nu putem verifica fiecare proiect finalizat. Trebuie să avem încredere și în autoritățile elene că ne oferă informații fiabile. Dar de câte ori avem ocazia să vedem proiecte, o facem. Uh, autostrada am vizitat-o, merg mașinile pe ea. Încercăm să avem și acțiuni de follow-up, în special pentru proiectele uh, cu risc. Da, la modul oficial, autoritățile elene le-au declarat ca fiind finalizate. Sper că am reușit să furnizez un răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Dacă mă uitați ceva, vă rog să îmi reamintiți. Da, dacă tot stăm la taclale atât de plăcut, câte proiecte a vizitat Direcția Generală a dumneavoastră, în special dintre cele uh, declarate finalizate și colegul Larimon vrea să mai intervină o dată, da? Eu vroiam să constat că nu s-a dat un răspuns la niciuna din întrebările formulate de mine și, prin urmare, voi uh, înainta aceste întrebări și în scris. Și textul pe care l-am primit eu, uh, nu e cel care l-ai primit tu, e un text uh, care este numai în limba elenă. Atunci probabil că și doamna comisar se va bucura, pentru că din când în când poate că ar trebui să citească ceva și un comisar. Vreți să repetați întrebarea, domnule Arimon? Interpreții ne-au mai acordat 10 minute, de care cred că se impune să profităm. Întrebam din cele 184 de proiecte, prin cele două mecanisme suplimentare, câte au fost finalizate sau salvate în perioada a doua. A doua întrebare. Care este cota de cofinanțare în medie a Greciei în momentul de față pentru proiectele structurale și care este procentul din proiecte ESI din uh, Grecia acum? La care s-a dat un răspuns oarecum parțial și prin mijloacele structurale s-a îmbunătățit competitivitatea uh, Greciei, într-adevăr, și în baza căror indicatori uh, se face această evaluare și dacă la finele următoarei perioade legislative va trebui să apelăm la un mecanism similar sau dacă a trecut pericolul. Iată, șase întrebări. Thank you. Well, the first one is a speculative question. I, la prima întrebare nu sunt în măsură să răspund care este rata pentru fiecare dintre aceste proiecte care au fost finalizate. Ideea este că ar trebui să le completăm pe toate. Asta ar fi răspunsul. În unele din aceste proiecte, după cum am spus, dacă nu mă așa, 18 dintre ele, în continuare mai uh, trebuie să le finalizeze pe propriile fonduri. Trebuie să vedem cam câte fonduri ar mai fi în continuare necesare și dacă pot fi fonduri din propriile lor resurse. Însă cele care sunt deja finalizate, până la urmă a fost uh, 100% cofinanțare peste tot în Grecia, deci bănesc că parte dintre ele au fost 100% finanțate și foarte bine pentru ele, că au fost uh, astfel finalizate. Dar, pe viitor, cu siguranță, For future we have to look at the ownership and also... Va trebui să vorbim și despre dimensiunea de însușire din partea țării respective și capacitatea sa de cofinanțare. O cofinanțare de 100% e ceva excepțional și am explicat asta. Dacă doriți, pot să vă dau mai multe informații. Nu noi am hotărât uh, că e vorba de o situație critică în țara respectivă, dar toată lumea a fost de acord că situația a fost critică și deci 100% era un, de cofinanțare a fost un uh, instrument uh, sprijinit de toată lumea pentru a ieși din criză. Acum, pentru viitor, după cum spunea, dacă uh, nu mai sunt sub memorandumul de înțelegere și din nou e vorba de o decizie politică, nu știu care va fi propunerea noastră anul acesta mai târziu, dar atunci o să se întoarcă la rate normale de cofinanțare. Și deci nu o să treacă de la 100% la 90%, ci, dacă nu mă așel, maximum este de 85%. Dar s-ar putea să fie poate și mai puțin decât atât. Deci e un lucru bun. Asta înseamnă că bugetul e stabil și deci însușirea proiectelor e din ce în ce mai mare. Statele membre sunt în măsură să-și finalizeze singure proiectele. Asta vă pot spune deocamdată. Acum îmi pare rău pentru versiunea în limba elenă pe care ați primit-o. Uh, noi am cerut uh, imediat să se facă și traducerea documentului, dar durează o lună o durează o lună, e Direcția Generală de Traducere care s-a ocupat de text. Oricum, e clar că Grecia trimite textul în limba sa națională. Nu poți să cer Direcției noastre generale să vi-l traducă, ci puteți așteptați pentru o traducere oficială cât mai repede cu putința. Bine, în acest caz Va trebui să ne mai ocupăm o dată mai intens uh, cu Grecia, să vedem și exact uh, care este situația celor 181 de proiecte din punct de vedere financiar. Va trebui să știm care au fost uh, încheiate, pentru că nu putem să călcăm regulile în picioare. Iar în ce privește corecțiile financiare, dacă sunt necesare, iarăși nu trebuie să amestecăm lucrurile. Deci noi uh, trebuie să luăm în serios activitatea de control bugetar. Pentru că nu facem, de fapt, uh, uh, nu, nu venim în întâmpinarea relațiilor cu țările dacă nu suntem atenți. La punctul divers, din câte știu eu, nu există subiecte. Următoarea noastră ședință va fi joi la ora 15. Vă mulțumesc și încheiem aici ședința.